Okay, good, good, good morning everybody. Bună dimineața tuturor. Scuze, îmi cer scuze că începem cam târziu. Unii oameni eh, dispar, de fapt, însă am indicat noua procedură pe care o vom urma în această dimineață. După cum știți, inițial speram ca doamna Elena Salgado să fie alături de noi în această dimineață ca să facem un schimb de opinii cu domnia sa. Îi cerusem domniei sale să se prezinte aici în Parlament în temeiul noilor prerogative ale noastre, în baza tratatului, însă, din păcate, ar trebui să, a trebuit să-și amâne venirea din nou. Așadar, am luat hotărârea de a avea o dezbatere, după cum au spus mai mulți membri, în legătură cu problema legată de supravegherea economică și reacția la acțiunile și măsurile luate pentru salvarea economiei Greciei. Și ne-am făcut timp pentru asta. Vă voi da un rezumat al situației. Duminica trecută, ministrii Eurogrup au activat mecanismul de sprijin pentru Grecia, și a existat o declarație în 11 aprilie cu condiții, un program pe trei ani comun cu UE și FMI a fost convenit. E vorba de un ajutor de, 100 de, de 110 miliarde de euro pentru a asigura nevoile de finanțare ale Greciei pe această perioadă de trei ani. Statele membre din Uh, zona euro contribuie cu 80 de miliarde, până la 30 de miliarde vor fi făcuți disponibili în primul an. Va exista o condiționalitate politică în temeiul articolului 136, care va fi adoptat de ECOFIN, uh, acest program politic, în următoarele zile. I-am cerut inițial doamnei Salgado să se prezinte în fața acestei comisii în baza recomandărilor uh, de politici adoptate de COFIN pe 16 februarie 2010 și, desigur, lucrurile au mai evoluat de atunci. Acea declarație adoptată atunci de COFIN nu mai este actuală. Trebuie să spun că regret că în momentul în care am trimit invitația, imediat după adoptarea acelor recomandări în februarie, și iată că suntem în mai, deci regret că nu s-au luat măsuri în baza acelor recomandări. Și nu apreciez deloc faptul că membrii Parlamentului European, mai ales în Comisia ECON, sunt nevoiți să-și obțină informațiile din presă. În loc să discutăm cu membrul responsabil, reprezentantul președinției. M-am oferit să avem o astfel de întâlnire cu ușile închise, în funcție de ce urma să fie spus, însă, după cum am spus la început, doamna Elena Salgado nu poate să fie printre noi ne gândim că ar putea ca doamna Salgado să vină la Strasburg fie pe 17 uh, mai, fie pe 20. Acum trecem mai departe. Luni, Banca Centrală Europeană a hotărât să acorde un tratament preferențial Greciei și domnul Van Rompuy a invitat șefii de stat și de guvern din zona euro pe data de 7 mai cu scopul de a discuta procedurile naționale parlamentare care trebuie adoptate și puse în aplicare în următoarele zile pentru ca banii să poată să fie deblocați pentru Grecia. În plus, trebuie să existe un prim schimb de informații în legătură cu învățămintele care trebuie trase pentru zona euro, mai ales în ceea ce privește guvernanța economică și prima întâlnire a Task Force-ului, creat în mod special de Consiliul European în martie 2010 pentru a se ocupa de chestiuni de guvernanță economică. Această întâlnire, repet, va avea loc pe 21 mai. Acest task force va fi compus din miniștrii de finanțe, în special, și trebuie să, spe- uh, spe- să menționez din nou în mod special că rolul Parlamentului nu a fost încă clarificat. Mai avem responsabilități suplimentare în temeiul noului tratat. Și deși am făcut solicitări în acest sens, deocamdată suntem ignorați, ca să spun așa, că și nu găsesc uh, o metodă mai politicoasă de a spune lucrurilor pe lume. După cum știți, Econ a inițiat câteva audieri în cadrul cărora s-au investigat aceste chestiuni și am făcut acest lucru într-un mod responsabil. Ne-am gândit la posibilitatea de a îmbunătăți coordonarea economică, supravegherea și administrarea crizei, consolidarea piețelor financiare, supravegherea, reglementarea, managementul crizei, după cum spuneam, și fiabilitatea statisticilor și îmbunătățirea acestei fiabilități. Mai avem și activități generale vis-a-vis de viitoarea structură a supravegherii piețelor financiare și a reglementării în Uniunea Europeană și în curând ne vom începe munca și în ceea ce privește activitățile similare cu auditul are Eurostat. Însă trebuie să jucăm un rol activ și în discuția privind guvernanța economică și ar trebui să avem o poziție puternică definită până la sfârșitul anului în această comisie. Deci cred că putem profita de această posibilitate pentru a iniția un schimb neoficial de păreri pe acest subiect, bazându-ne pe învățămintele pe care le putem trage din situația actuală. Acesta este fundalul, contextul și le dau cuvântul membrilor. Îl am pe domnul Gozes, și pe domnul Garcia Margajo. Văd că se ridică mâini, o avem și pe Pervan și pe Sven, domnul Șontis și sunt convinsă că vom avea timp suficient. Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să vă spun că susținem total afirmațiile noastre, atât în ce privește modul în care Consiliul tratează Parlamentul și vă reamintesc aici că este vorba despre supravegherea bancară și financiară și cei patru coordonatori ai grupurilor principale au uh, spus în momentul în care Cofinul uh, estima că a încheiat uh, discuția, au spus că Parlamentul are exact aceleași drepturi ca și Consiliul, deci a fost o luare de poziție pe fond, pe privind prerogativele Parlamentului și vreau să spun că susținem în totalitate demersul dumneavoastră, că apreciem programul de lucru pe care ni-l propuneți, care, în ciuda uh, muncii importante pe care are de uh, îndeplinit uh, Comisia, este foarte important și vine în acord cu nevoile uh, economice și sociale. Și asta vreau să spun că sunt de acord complet cu ceea ce spuneți. Mulțumesc, Jose. Mulțumesc, doamna președinte. Reiau uh, întrebarea care a fost pusă de coordonatorul meu. Dincolo de a constata că suntem extrem de dezamăgiți de atitudinea Consiliului pe 16-17 ar trebui, ar trebui să avem o audiere cu parlamentele naționale. Mi se pare că vicepreședinta ar fi trebuit să plece din sală. Nu înțeleg de ce această persoană uh, nu este prezentă aici. Nu înțeleg de ce uh, vicepreședinta uh, nu poate fi prezentă astăzi aici, pentru că e vorba de relațiile dintre Parlamentul nostru și Consiliu. Și prima dată când am avut o discuție, o reuniune cu Consiliu privind supravegherea și și uh, guvernanța a fost săptămâna trecută, deci până atunci n-am avut nicio indicație în legătură cu intențiile Consiliului și în felul ăsta va fi foarte dificil să ne apropiem punctele de vedere și să ajungem la un vot în primă lectură. Insist ca președinta noastră să exercite toate puterile pe care le are pentru ca Parlamentul să fie ascultat. Ieri am avut patru reuniuni în legătură cu criza din Grecia. Colegii discută cu toții și în această dimineață am avut senzația că va trebui să discutăm între noi în absența Consiliului. Efectiv, uh, discuția noastră și reflexiile noastre pot fi utile, uh, dar uh, nu cred că vor aduce mare lucru pentru a schimba situația Greciei. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, Pervan Perez. Mulțumesc, doamna președinte. Împărtășesc și eu uh, regretul că doamna Salgado nu e prezent, prezent aici. Nu știu din ce motiv n-a putut să vină în această dimineață. Am înțeles că veți profita de acest moment pentru a discuta la modul general uh, cum ar putea interveni acest Parlament pe chestiuni macroeconomice într-un context în care, pe de parte, avem o situație de urgență cu care trebuie să ne confruntăm și o situație obișnuită. Pentru că eu cred că ce se întâmplă astăzi uh, cu Grecia ne pune la îndoială capacitatea de a genera, ne pune la încercare capacitatea de a uh, gestiona o criză, dar are legătură și cu capacitatea de administrare de gestiune în timpuri normale, obișnuite. Și uh, cred că pentru că nu reușim să gestionăm Uniunea Economică și Monetară în vremuri obișnuite normale, că avem astfel de probleme atunci când apare o criză. Deci cred că uh, situația macroeconomică Uh, nu se leagă numai de crearea unor mecanisme de reacție la criză, ci și de o guvernanță economică mai generală. În ce privește Parlamentul, cred că trebuie să facem o distinție între cele două dosare în domeniul legislativ. Uh, totalitatea membrilor acestei comisii au fost implicați într-un fel sau altul în pachetul de supraveghere și vă reamintesc cum, cât de important este acest Parlament dacă vrem ca textele să păstreze un spirit al interesului colectiv european și sper că toată lumea împărtășește această hotărâre că nu trebuie să ne lăsăm să cădem în capcana acestui termen de 1 iunie, când acest pachet iulie ar trebui neapărat să intre în vigoare ca să ar trebui neapărat să fie votat. Uh, știm foarte bine ce este acest pachet, uh, l-am așteptat, l-am cerut de mulți ani și știm că este un pachet care nu va mai fi redeschis uh, timp de mulți ani. Definițiile lui nu vor mai fi schimbate mulți ani, deci mai bine să mai așteptăm puțin și să avem un pachet care să nu fie un uh, bricolaj uh, și un amestec care să nu ne dea capacitatea de a aborda problemele pe care toată lumea le-a identificat. În ce privește dosarul macro, ați uh, invocat crearea grupului de lucru sub președinția președintelui Ivan Rompuy. Din punct de vedere al Consiliului, cred că e o veste foarte bună, sincer. Pentru că eu cred că președintele Consiliului Ivan Rompuy, oricare ar fi profilul său, are în mod uh, evident o ambiție în ceea ce ar trebui, față de ceea ce ar trebui să fie guvernanța economică. Totuși trebuie să ne uităm cum s-au uh, desfășurat lucrurile, cum a fost definit acest grup de lucru. Pentru că președintele Van Rompuy însuși a fost cel care în ultimul uh, moment a dat un loc comisiei, un loc auxiliar comisiei pentru că acordul fusese discutat înainte ca lucrurile să înceapă în mod oficial. S-a discutat între două țări importante și afectate de pactul de stabilitate. Deci nu s-a discutat prin secretariatul Comisiei. Comisia a acceptat un loc secundar în acest, în acest uh, grup de lucru și mm, întrebarea, problema este la ce va servi acest grup de lucru? Eu observ două lucruri. Mai întâi, acest grup de lucru ar avea eventual mandatul de a propune modificări ale tratatului. Pe de altă parte, președintele Eurogrup, domnul Jean-Claude Juncker, ar trebui să știe acest lucru. El uh, este creat la nivelul ministrilor de finanțe. În traducere, asta este o conferință interguvernamentală. Și tratatul de la Lisabona dă Parlamentului European într-un astfel de caz posibilitatea de a cere să se reunească o convenție. I-am salutat inițiativa pe care ați luat-o de a uh, uh, scrie Consiliului pentru a cere ca și Parlamentul European să participe la aceste lucruri, dar, sincer vorbind, aș zice că Ăsta este uh, cel mai mic lucru pe care l-am putea cere și un lucru foarte bun, pentru că nu cerem de fapt decât faptul ca Parlamentul uh, European să fie reprezentat de o persoană în mijlocul a 27 de miniștri de finanțe și reprezentanții băncii centrale. Poate ar trebui să mergem un pic mai departe și să ne gândim cum dorim să intervenim în acest domeniu. Evident, atunci când concluziile a tuturor acestor exerciții, fie că e vorba de exerciții obișnuite sau de mecanisme de criză vor duce la uh, idei inteligente pe baza propunerilor pe care Comisia le va pune pe masă pe 12 mai, atunci vor exista texte legislative și în acest moment, în acel moment, Parlamentul European va reinterveni în procesul. Uh, dar uh, Până atunci poate putem să mai facem altceva. Știu că mai este o, chestiune, o întrebare orală care este în curs de redactare. Mai avem, sigur, posibilitatea raportului din proprie de inițiativă vis-a-vis -vis de uh, uh, comunicarea din 12 mai. Uh, dincolo de rolul instituțional pe care îl avem uh, în cadrul legislativului, uh, exercițiului legislativ, cred că ar trebui să facem ceea ce am vrea să facă Consiliul. Uh, pentru că riscul acestui grup de lucru al domnului Van Rompuy, dincolo de calitatea, experiența oamenilor și dorința de a face progrese, problema e până la urmă că va fi uh, numitorul comun al unor uh, poziții guvernamentale. Și noi nu avem nevoie de așa ceva acum. Trebuie să găsim interesul colectiv european și să uh, avem o viziune privind valoarea adăugată europeană. De aceea propun ca noi, Parlamentul, să luăm inițiativa uh, în cadrul responsabilităților noastre, în forurile noastre, cu secretariatul nostru, să creăm un grup de înțelepți care să elaboreze în paralel propuneri care să permită alimentarea dezbaterii pe baza experienței academice, a partenerilor sociale, a juriștilor. Așadar, toți aceștia ar contribui la dezbatere și în felul acesta am evita că nu rămânem într-o abordare prea interguvernamentală cum văd că există riscul la Consiliu. Iertați-mă că am vorbit atât de mult, dar cum nu sunt foarte mulți membri prezenți și cred că este o bună ocazie pentru a ne expune ideile, am profitat de acest lucru. Doamna președinte, mulțumesc, Pervanș. Uh, mă bucur foarte mult să aud ce ai spus, pentru că ai experiență numai ca președinte a acestei comisii în trecut, dar și a altor comisii. Următorul este Sven Giegold și apoi uh, Ani, domnul Ciuntis, mai vrea cineva? Vicky, zvenai cuvântul. Really Deocamdată nu ne concentrăm doar pe fond, ci pe rolul Parlamentului în procesul acesta. Avem puțin timp la dispoziție, poate ar fi bine să ne structurăm dezbaterea puțin. Deci mă voi axa pe această idee. Pe fond, Cred că avem motive bune de a discuta acest subiect aici. În presa germană, cel puțin, am uh, avut discuții cu domnul Langen, care cerea să eliminăm Grecia din zona euro. Pe de altă parte, am avut o altă opinie din alți membri ai grupului PPE, am avut uh, diferite opinii de la diferiți membri deci avem motive bune de a discuta pe fond. Acestea fiind spuse, regret că nu am putut să înregistrăm progrese cu proiectul de rezoluție pe care l-am pregătit deja. Cred că se exprimau multe idei bune acolo. Erau anumite amendamente înaintate de anumite persoane dacă cineva nu este mulțumit de ce s-a întâmplat, am fi putut discuta despre asta, însă acum uh, suntem în urmă cu acest proces și dacă ne plângem că rolul Parlamentului în acest proces nu este unul puternic, cel puțin din perspectiva Consiliului, atunci nu ar trebui să ne surprindă că vom lucra la asta timp de mai multe săptămâni și apoi nu vom putea vota pe marginea rezultatului. Trebuie să spun că regret amarnic acest lucru. Este păcat că nu am putut să înaintăm o poziție bine definită și puternică. Cred că am fi putut negocia mai mult și cred că am fi putut să ne apropiem mai mult de un acord. Cel puțin între grupurile mai federaliste de aici, ca să zic așa. Îmi pare rău că am înregistrat uh, această întârziere și aș dori să obțin și reacție din partea altora. Dacă nu li se pare că am irosit timp și muncă și dacă vom reveni asupra acestui subiect doar uh, într-un stadiu ulterior, nu mi se pare că ar fi bine să facem așa. În ceea ce privește procesul, procedura asta doream să spun și în ceea ce privește fondul voi comenta mai târziu. Thank you. I, I don't think that we are sacrificing. Mulțumesc. Nu cred că sacrificăm munca depusă deja. Unele persoane spuneau că doreau să dispună de mai mult timp pentru a reacționa mai bine la ce a spus Consiliul. Domnul Podimata, doamna Podimata, îmi ce scuze. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, ați sintetizat bine deciziile care au fost luate în legătură cu mecanismul de sprijin. Aș dori să spun ceva în legătură cu ceea ce a propus Pervanj, și anume ca noi în Parlamentul European să instituim un grup de lucru care să lucreze pe tema consolidarea managementului finanțelor. Și în ceea ce a spus Sven Giegold, ce cred că este foarte important ceea ce a punctat. Iar în ceea ce privește consensul la care s-a ajuns duminică, în negocierile dintre uh, întâlnirea ministerială tripartită și uh, guvernul Elen, este cel mai sever program de măsuri economice care s-a luat până acum la nivel european. Acest program are trei axe pe care se concentrează, în primul rând, orientarea, apoi modificări structurale care trebuie implementate în economie și, în al treilea rând, un mecanism de sprijin pentru programul bancar, pentru programul de sistem trebuie ca deficitul să scadă cu 6%. Deci de la 13% să se ajungă la 6% deficit. Și acest lucru trebuie să se realizeze cu ajutorul acestui program care urmează a fi implementat. Deci o, o reducere de 6,5% a deficitului. Și în cursul anilor trebuie să se ajungă la acest obiectiv pe care l-am menționat, 3% acest lucru s-a convenit cu cele trei părți implicate. În felul acesta, deficitul nostru din 2013 va scădea puternic. Este cel mai sever program care a fost uh, implementat prezentat vreodată în Europa. Programul prevede o reducere a cheltuielilor publice foarte mare, reducerea pensiilor o cu. De asemenea, o scădere cu 8% a salariilor uh, funcționarilor publici și o sporire puternică a impozitelor, o creștere de asemenea a taxelor de consum, un nou sistem de asigurări, deci uh, presupune într-adevăr, modificări structurale. Și doresc să mai spun un lucru. Este foarte important acest program, pentru că este un program care a fost anunțat deja de cele trei părți implicate, iar măsurile de economie care vor fi luate uh, vor fi compensate și armonizate astfel încât să se atingă obiectivele propuse. Ne aflăm în fața unei situații deosebit de dificile iar uh, abordarea este una într-adevăr importantă și periculoasă în aceeași măsură. Toți cei din Grecia trebuie să participe la această inițiativă, să se implice în implementarea mecanismului de sprijin. Este un program comun și toată lumea este interesată ca acest program să se desfășoare cât mai lipsit de fricțiuni, cât mai liniștit să existe cât mai puține tensiuni și conflicte, pentru că noi toți trebuie să vedem cu claritate faptul că asemenea regrese pentru acestea trebuie să se plătească un tribut. Așa a fost în trecut și așa se va întâmpla și pe viitor. Cred că acest grup despre care vorbea Pervanș ar putea să joace un rol foarte important pe această direcție. Există anumite învățăminte care pot fi însușite în urma crizei elene. Există inițiative pozitive care au fost uh, luate de către guvernul nostru tocmai pentru a ne însuși aceste învățăminte, pentru a trage anumite concluzii și a implementa um, inițiativele pozitive. Cred că este vorba despre o dimensiune națională a acestei crize, însă, pe de altă parte, trebuie să observăm că înrăutățirea situației are și o dimensiune europeană în acest context problematic. De aceea trebuie să înțelegem că zona euro este solicitată în acest sens și că siguranța spațiului euro, a zonei euro, trebuie realizată. Pervanș are dreptate, într-adevăr, noi trebuie să ne gândim să discutăm despre noul pachet, trebuie să abordăm punctele slabe care apar și au apărut până acum în sistemul nostru și care au condus, au contribuit și ele la această criză. Pentru că au existat niște prime semne care um, se prezintă și la alte state membre ale Uniunii Europene. De aceea, în cadrul comisiei noastre și în Parlamentul European avem obligația de a acționa mai determinați, de a spune care sunt concluziile și învățămintele care trebuie trase. Este vorba despre o consolidare a reglementărilor, a supravegherii sectorului bancar și a economiei la modul general și, pe de altă parte, trebuie să vedem în ce măsură putem să susținem în mod optim implementarea măsurilor care au fost convenite duminică. Pentru că lucrurile trebuie să se desfășoare fără dificultăți. Aceasta este datoria noastră. Grecii sunt solicitați, ei trebuie să se implice, trebuie să ia asupra lor această povară, pentru că uh, programul implică o asemenea povară pentru toată lumea. Și cred că și celelalte uh, state europene și cetățenii lor și colegii de aici trebuie să îi sprijine în această sarcină dificilă. Mulțumesc! Uh, thank you, Annie. Um, next I have Mr. Shuntis. I, uh, the list now is Mr. Urmează domnul Shuntis, apoi Vicky Ford, domnul Gigold, care spunea că și Manuel, care dorea să revină asupra anumitor chestiuni de fond. Urmează și Sophie, domnul Shuntis. Mulțumesc, doamna președinte. Prima mea observație se referă la procedură și la problemele instituționale care au apărut în urma acestei situații, așa cum a fost descrisă de toată lumea. În ceea ce privește Grecia, dar nu numai Grecia, pentru că sunt de acord cu ceea ce ați spus, în ceea ce privește comportamentul Consiliului vis-a-vis -vis de Comisia noastră și vis-a-vis -vis de Parlamentul European. Există o oarecare deontologie și, din punctul meu de vedere, este vorba aici despre probleme instituționale, probleme de respectare a tratatului. Ce înțeleg prin aceasta? Programul care a fost negociat cu cele trei părți implicate în negocieri reprezintă un pachet care pune sub semnul întrebării anumite aspecte ale tratatului și ale suveranității naționale. Și într-un asemenea context, și acest lucru va fi dovedit și de discuția din Parlament care va avea loc, acest lucru dovedește că uh, Grecia uh, poate să implementeze acest program. Dacă acest consens este unul uh, de tip instituțional, deci un consens sau un acord cu un organ extern, deci cu femeiul, atunci uh, se pun întrebări um, referitoare la rolul Parlamentului European, pentru că, din punctul meu de vedere, lucrurile trebuie privite și dintr-o perspectivă politică, și anume în contextul logicii pe care ați prezentat-o și dumneavoastră. Și noi trebuie să ne asumăm rolul nostru și în ceea ce privește viitorul. Și eu aș propune ca acest pachet și întreaga discuție, negocierile și consensul la care s-a ajuns între Banca Centrală Europeană, Comisia și FMI, împreună cu Grecia, să fie abordate în Parlamentul European din motivele pe care le-am menționat, dar și din motive de deontologie politică, pentru că nu este vorba despre o criză care vizează doar Grecia, ci și alte state. Este vorba despre uh, un uh, caz de precedent absolut, un asemenea acord nu a mai existat până acum, de aceea trebuie să îl analizăm și Parlamentul European trebuie să-și asume rolul său pentru că are anumite competențe pe care trebuie să le protejăm. Eu sunt de acord cu ceea ce au spus colegii până acum și cu propunerile pe care le-au făcut, ceea ce înseamnă că trebuie să ne asumăm rolul nostru de Parlament European și în ceea ce privește pachetul privind măsurile de supraveghere și în ceea ce privește reforma întregului sistem. Cred că trebuie să tragem anumite concluzii din lecțiile învățate în trecut și din uh, guvernanța politică generală. Acestea ne-au arătat că nu a, s-a acționat cu suficientă demnitate, cel puțin nu în modul în care merită să se trateze lucrurile, în care merită cetățenii europeni să se trateze aceste lucruri. Vreau să mă refer la acordul uh, în ceea ce privește Grecia. În primul rând, nu s-a răspuns la întrebarea care vizează rolul femeiului în acest uh, mecanism de sprijin care este rolul pe care trebuie să-l joace femeiul. Pentru că pornind de la articolul 126 din tratat, și anume soluția trebuie să fie una europeană și a existat această posibilitate. La această întrebare nu s-a dat încă niciun răspuns. Deci, din punctul meu de vedere, acesta trebuie să fie unul dintre aspectele la care să se mai găsească răspunsul. Ce a caută femeiul în zona euro? În al doilea rând, măsurile care sunt conținute de acest mecanism de sprijin și colegii au spus pe bună dreptate că este cel mai sever program, cel mai strict program care va fi implementat într-un stat european. Vorbim aici despre măsuri care, în Grecia vor reprezenta o povară foarte mare pentru că nu va mai exista o evoluție, ci din contră un regres al economiei elene. Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri, iar noile declarații care vor fi făcute, domnul Trișel, de exemplu, a spus că vor urma și alte măsuri care va trebui să fie implementate. Sigur, poate că există o bază pentru acestea, însă totul ne arată că Grecia pe timp lung va fi pur și simplu sufocată de aceste măsuri care au fost luate de cele trei părți implicate în negocieri și că, de fapt, femeiul va avea ultimul cuvânt și va stabili condițiile. BCE-ul nu va stabili cine va avea ultimul cuvânt, cine va uh, avea rolul decizional. Și astfel s-ar putea ajunge la o supraveghere pe termen lung printr-un organism extern, precum femeiul, uh, și acest lucru este un aspect care le interesează pe toate statele membre ale Uniunii Europene și trebuie să ne întrebăm ce înseamnă asta. Și în al treilea rând, evenimentele din Grecia, acestea în... nu s-au întâmplat numai acolo. Nu este o problemă elenă. Există temere asemănătoare și în Portugalia și în Spania. Și trebuie să spun că nu constat disponibilitatea de a se discuta și despre acestea. Din punctul meu de vedere, euro conține niște erori structurale în sine. Nu, poate să nu pot funcționa lucrurile mai bine pentru că există anumite puncte slabe conținute de acest euro. Vorbim aici despre abordări comunitare, despre acțiuni la nivel sistemic și pentru că nu există un mecanism de criză în ceea ce privește împrumuturile și creditele pentru o asemenea situație, lucrurile au luat-o pe o cale greșită. Nu vreau să spun că toate statele se confruntă cu aceleași probleme, însă multe state au probleme în ceea ce privește îndatorarea. Și cred că discuția în ceea ce privește uh, reforma tratatului trebuie să țină cont despre acest tip de probleme structurale. Sigur, nu vreau să mai repet tot ceea ce s-a spus, însă dacă nu se va găsi o soluție pentru a depăși aceste erori structurale, pentru a acoperi aceste puncte slabe, nu numai Grecia va avea probleme, ci și alte state membre. Și nu spun asta dintr-un patriotism elen, pentru că nu este vorba despre asta, ci pentru că sunt de părere că problemele care apar în prezent în Grecia sunt acele probleme care sunt acorate în sistemul euro în sine. Și în modul de funcționare nemulțumitor al Pactului de Creștere și Stabilitate. Next, it's Vicky Ford. Mulțumesc, urmează Vicky Ford. Um, I do... Mulțumesc. Sunt de acord cu alți membri în legătură cu dezamăgirea pe care o resimt în legătură cu anularea audierii cu președinția din această dimineață. Soluționarea problemei Greciei nu este ușoară, este clar. Pe piață s-a crezut că găsirea unei soluții internaționale a devenit dificilă, s-a împotmolit și mă tem că audierea de dimineață și anularea ei nu neutralizează, nu modifică această percepție. Salut implicarea femeii și mi se pare că acest lucru subliniază cât de important este ca UE să lucreze cu instituții non-UE și instituții globale. Ce vedem în presă ne arată cum criza economică din Grecia a dus la o criză socială mai largă, mai urgentă și mi se pare foarte util să avem posibilitatea de a auzi direct din partea colegilor greci ceea ce cred ei că se întâmplă în țara lor. Deci mulțumim pentru aceste păreri. La modul mai larg, însă, acest lucru ne arată ce se întâmplă cu țări cu deficit bugetar mare, precum Regatul Unit, ce se întâmplă în aceste țări și cât de important este ca acestea să ia măsuri rapide pentru a restaura încrederea în piață, dar și pentru a păstra încrederea publicului larg care ne-a ales uh, să îl reprezentăm în acest Parlament. Mulțumesc. Sven, revii pe chestiuni de fond. Te rog să nu uh, intervii pentru prea mult timp. Mulțumesc. Pe scurt. În Germania avem alegeri duminică și trebuie să spun că nu mă simt deloc bine cu ce s-a întâmplat în Germania. Au existat declarații foarte clare în februarie și în martie, conform cărora Europa nu va abandona și nu va dezamăgi Grecia. Ar fi fost momentul pentru negocieri în tăcere. A fost momentul în care acordul fundamental ar fi putut să fie negociat în detaliu și așa mai departe. Însă, din cauza situației specifice din țara mea, unde se știe prea bine că partidele la guvernare în Germania, în acea regiune, așadar este important să subliniem că cei care îi votează pe aceștia nu doresc uh, să se acorde ajutor Greciei. Și sunt profund convins că acesta este motivul pentru care Germania a avut o poziție foarte puternică De aceea avem turbulență suplimentară pe piață. Bineînțeles, motivul cheie pentru aceste probleme se situează încă în Grecia. Și nu sunt de acord cu cei din Germania care au spus că e vorba doar de un fenomen de dezordine europeană și așa mai departe. Nu, există probleme foarte mari în Grecia, nu putem nega asta, și sunt diferite de problemele din alte țări. Nici altă țară din zona euro nu are un nivel al datoriei atât de ridicat, combinat cu un deficit atât de mare. Și există probleme foarte mari în crearea construcției, în construcția zonei euro. Și am discutat acest lucru, există diferențe în competitivitate, Criza Greciei ne arată că trebuie să luăm măsuri Însă cred că această agravare a problemei a fost cauzată de mesajul neclar din partea Parlamentului, din partea Guvernului, îmi cer scuze. Nu a fost vorba doar de politicieni, a fost vorba și de o campanie în presă foarte puternică, a fost vorba de acești uh, economiști care întotdeauna au fost uh, sceptici în legătură cu reglementarea pieței financiare și astfel s-a creat o părere generală conform căreia nu trebuie să-i ajutăm pe cei care au comis greșeli, forțele pieței trebuie să-i pedepsească pe cei care au făcut greșeli. Ori eu nu găsesc uh, acest lucru în tratatul european, eu îl interpretez într-un spirit cu totul diferit, deși este clar că trebuie să existe modificări foarte importante în Grecia. Împărtășesc și eu critica adusă programului. Este un program foarte aspru, însă trebuie să subliniem întotdeauna faptul că au existat, uh, a existat uh, clientelism, corupție, uneori uh, sprijinită de alte țări. Corporația noastră Siemens a plătit 100 de milioane de euro în uh, mită și uh, acești bani nu s-au plătit înapoi niciodată. Suntem cei mai mari exportatori de arme către Grecia și aici vorbim de foarte mulți bani care nu revin niciodată înapoi. Da, există acest program FMI, dar nu s-a spus că în ceea ce privește banii, averea, care este reversul medaliei, nu se face nimic aici. Deci, ce se întâmplă cu acei greci care au acumulat bani în urma unor proceduri clientelare corupte, de ce nu se folosesc acești bani adunați în urma corupției pentru a contribui la reducerea datoriei? Și asta trebuie să ne întrebăm în momentul în care ne dăm seama că cei mai slabi din Grecia sunt supuși presiunii în urma acestui program. Mulțumesc foarte mult, uh, spune domnul Margalena Field. Presupun că vom avea această discuție și cu domnul comisar Barnier. Astăzi este un moment în care Europa trebuie să dovedească că poate supraviețui în circunstanțe dificile. Până acum am trăit uh, vremuri ușoare. Acum e prima criză reală a monedei care ar putea afecta moneda unică și e momentul să vedem uh, cum se poate face față unei astfel de crize. Începește Grecia, ceva trebuie făcut pentru că altfel uh, lucrurile ar degenera pentru Grecia, pentru Uniunea Economică și Monetară, pentru uh, băncile care au uh, cumpărat bonduri grecești, deci, grecești, deci ar fi un fel de echivalent al crizei subprime. Uh, însă, ce s-a făcut? S-a făcut prost, prea târziu și insuficient. Între timp, piețele n-au stat degeaba, au speculat și ce s-a făcut? S-a făcut prost, cum spuneam, pentru că eu cred că povara financiară este prea dificilă pentru o țară aflată deja în dificultăți că aceasta va duce la o scădere uriașă a PIB-ului Greciei și va fi foarte, foarte greu ca lucrurile să-și revină. Dacă aceste măsuri sunt suficiente sau nu, asta vom vedea în timp. Să sperăm că va fi suficient și că în viitor mai multe soluții și mai drastice vor trebui luate în considerare privind restructurarea datoriei sau chiar mergând până la ieșirea din zona euro. Care sunt uh, lecțiile de învățat de aici? Mie mi-ar plăcea să putem discuta atât cu Consiliul și Comisia. Începește politica monetară. Aici Banca Centrală a avut un comportament oarecum bizar. Președintele BCE a spus mai întâi femeiul nu trebuie să intervină, e o problemă internă a Europei. După aceea, când uh, s-a pus problema unei emisii comune uh, pentru a reduce datoria grecească, deci o emisie, care, emisie de titluri care, emitere de titluri pe care să facă Europa sau partea țărilor europene, s-a spus că piețele îi sancționează pe cei care se comportă greșit, că asta este principiul de funcționare al uh, sistemului financiar. Dar, în ce privește această politică bugetară, vă amintiți că am avut aici o audiere în ce privește efectele uh, supravegherii uh, și ale statisticii, uh, statisticilor grecești. E clar că pactul de stabilitate n-a funcționat. E clar, pentru mine ce a fost clar dintotdeauna că el n-a funcționat niciodată. Și în acest caz, eh, nici în acest caz n-a funcționat și nici în alte cazuri n-a funcționat. Gândiți-vă la Marea Britanie în 2007 eh, o țară în plin avânt economic, în plină dezvoltare, cu un boom financiar, cu o creștere a PIB-ului, e bine, în toate, cu toate acestea, Marea Britanie avea un deficit de 3%. Deci asta arată că pactul nu a funcționat pactul de stabilitate. Apoi, în ce privește uh, pachetul de salvare financiară, acesta trebuie să fie uh, bazat pe principiile sistemului. Nu trebuie să, prin, ca prin intermediul acestui pachet să ne îndepărtăm de aceste principii. Dacă acest, acest pachet s-ar putea să ajute Grecia să iasă din uh, probleme sau să nu ajută la nimic. Orice ar fi, oricare ar fi rezultatul, cred că am impus un cost prea înalt, un cost financiar prea înalt aceste țări și după mine nu asta e soluția. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Crața. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc uh, să mulțumesc membrilor comisiei personal pentru atenția pe care o acordă acestei situații din Grecia. Pentru înțelegerea de care dau dovadă, pentru solidaritate, unii au dat dovadă de mai multă solidaritate, alții de mai puțină. <coughs> Dar, într-adevăr, este vorba despre o situație dificilă din Grecia, este vorba despre probleme fundamentale și țara are multe posibilități vorbim despre uh, faptul că s-a intervenit din multe părți. Însă, trebuie să spun că parlamentele, Parlamentul European, dar și Parlamentul grec, sunt afectate în aceeași măsură în ceea ce privește managementul acestei crize și ambele părți încearcă să impună o reglementare a politicilor mai bună în Europa. Însă lipsesc anumite aspecte, anumite elemente, lipsesc instituțiile. Pentru că după fiecare criză um, spunem, da, nu au fost suficiente instituții, nu s-a putut face suficient. Și iată, facem ceva pentru ca situația să devină și mai complicată. Vorbim despre un model de salvare, iar programul va fi, programul pe care îl va implementa Grecia va fi verificat la fiecare trei luni iată, lucrurile se complică. De aceea Parlamentul European trebuie să-și exprime clar opinia. Guvernul grec trebuie să își exprime acordul, un acord formal, așa cum a fost cazul și până acum. Un acord referitor la buget. Trebuie să se ajungă la o cultură a supravegherii publice prin intermediul acestor instituții. Dar și Parlamentul European trebuie să examineze și să verifice aceste programe ale Comisiei Europene, pentru că există pericolul în Grecia în prezent să nu se ajungă la niciun fel de evoluție și asta în urma um, surselor de venit care ar putea să dispară instrumentele și mijloacele care au existat până acum arată că este vorba despre o problemă care trebuie rezolvată prin crearea de posibilități de investiție, locuri de muncă și tocmai acest lucru trebuie făcut, iar Parlamentul European trebuie să aibă o opinie, o poziție pe această direcție, pentru că trebuie să se evită dezvoltarea unui șoc paralel în Grecia. Un șoc paralel cu aceste măsuri disciplinare bugetare care se doresc a fi implementate în Grecia. Costurile politice, acestea trebuie luate în considerare, pentru că sunt aspecte pe care le cunoaștem și acestea sunt uh, impuse de partea Elena, însă noi trebuie să le discutăm și la nivel european. Și, într-adevăr, ele sunt discutate la nivel european și este bine și este corect ca Parlamentul European să monitorizeze aceste lucruri și să uh, urmărească modificarea acestui model în Grecia. Și aspectele juridice sunt foarte importante. Parlamentul Elen uh, trebuie să aibă o poziție clară. Este vorba despre un acord cu un organism extern internațional, Fondul Monetar Internațional, și în acest sens trebuie spus că trebuie să luăm multe aspecte în considerare și trebuie să ne punem anumite semne de întrebare. De asemenea, ne trebuie o expertiză de specialitate în acest sens.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 și pentru a încheia, uh, trebuie să fim grijulii în ce privește sustenabilitatea finanțelor publice, dar pe de altă parte trebuie să fim și foarte pragmatici. Președintele întrerupe vorbitorul. Ați vorbit 5 minute din cele 8 minute pe care le mai aveam și acum trebuie să explicați lui Eni de ce nu va avea și a timp să intervină domnul Jean Paul. Da, domnule președinte, îmi îmi mm, pare rău că nu vom mai avea ocazia să vorbim mult despre aceste uh, chestiuni, dar pentru că nu mai e timp, voi renunța să spun ce vreau să spun. Din păcate, vom avea ocazia să mai vorbim despre acest subiect. Mulțumesc, Jean-Paul, doamna președinte. Marcus, foarte pe scurt. Mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt. Cred că a înțeles toată lumea ceea ce am convenit acum 10 sau 12 ani. Pactul pentru stabilitate și creștere și euro nu prevăd o serie de posibilitate, cu siguranță, însă ce facem dacă depreciem euro? Absolut nimic. Ne mințim pur și simplu singuri atunci când aud asemenea propuneri. Să introducem ceea ce uh, în 1990 s-a depășit în Europa de Est, nu cred că este o soluție. Ultima observație pe care vreau să o fac este următoarea. Sunt, uh, într-adevăr, uh, Mm, surprins de colegi din Germania care vorbesc despre pactul de stabilitate și creștere și vorbesc despre eșecul acestora, însă sunt exact cei care au dorit să pună pe picioare acest pact pentru ca Germania să scape de o anumită pedeapsă. Deci sunt lucruri care uh, trebuie abordate cu atenție. Asta v-am de spus. Mulțumesc! Thank you very much, Annie. Mulțumim, Annie. Πρώτα απ' όλα ήθελα να επισημάνω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στις... În primul rând, doresc să spun că nu există niciun fel de dubiu referitor la uh, cauza care a dus la criza din Grecia. Pentru că vorbim aici despre sistemul elen și guvernul elen trebuie să le spună cetățenilor lor că 10 ani de zile s-au făcut erori care au dus la situația prezentă acest lucru trebuie transmis cetățenilor. Această procedură, acest, această perioadă dificilă trebuie clarificată și exprimată cu claritate cetățenilor eleni. Și, de asemenea, trebuie să încetăm cu acuzațiile aproape rasiste vis-a-vis -vis de greci. Da, ei sunt toți niște leneși, niște trădători, pentru că acest sentiment de dezamăgire al cetățenilor eleni va fi numai sporit procedându-se așa și se va atinge opusul a ceea ce dorim să realizăm și anume ca acești oameni să reușească să treacă prin această perioadă dificilă, să supraviețuiască, pentru că în final trebuie să aibă o perspectivă, să privească spre viitor. Și iată, ajung la sfârșit acest mecanism de sprijin care a fost convenit, acesta are ca obiectiv fundamental faptul că Grecia Greciei îi se oferă un, o pauză pentru a putea respira. Asta înseamnă că îi se dă o posibilitate de a implementa acest program sever în ideea de a îndeplini obiectivul convenit cât de repede posibil, astfel încât economia Greciei să se redreseze și să se armonizeze cu celelalte economii europene. Poate că nu trebuie epuizate toate mijloacele în acest sens, însă dacă dorim să obținem ceea ce ne dorim cu toții și mai ales ce își dorește Grecia, atunci trebuie să fim prudenți în ceea ce spunem și să ținem cont de anumite aspecte nu trebuie să facem ca în ultimele trei luni, și anume să pierdem din vedere obiectivul pe care ni l-am propus. Pentru că oricine are posibilitatea să critique și să spună că asta nu-mi convine și asta nu-mi place, dar la două-trei ore după ce Uh, s-a ajuns la un consens și să, să se spună că acest lucru nu este suficient și că Grecia trebuie să-și restructureze datoriile, că Grecia trebuie să iasă din uh, zona euro, toate aceste observații, toate aceste comentarii, acestea nu duc la o uh, îmbunătățirea a situației nu-i ajută pe cetățenii eleni să treacă peste această situație dificilă. Din contră, se obține opusul și acest lucru nu este în interesul zonei euro și nici uh, nu duce la stabilitatea euro. Și o ultimă observație, dacă de la 11 februarie am fi dat dovadă de aceeași determinare de acum și uh, s-ar fi luat atunci niște decizii definitive și s-ar fi hotărât implementarea unui program, atunci acest mecanism de sprijin poate nici nu ar mai fi trebuit pus în aplicare. În februarie, atunci, deficitul era de 6%, un, cu 1% mai mult față de ceea ce se prevede în mecanism. Apoi au fost 10%, iar situația Greciei și a economiei de acolo nu a fost uh, soluționată în aceste ultime săptămâni importante. De aceea au putut crește atât de mult ratele dobânzilor. Mulțumim, mulțumim și colegilor. Doresc să comentez pe scurt și să spun că membrii acestei acestui for, acestui parlament, sunt conștienți de diferitele sensibilități, suntem gata să fim vocea rațiunii și a solidarității și să sprijinim Grecia în criza actuală pentru a găsi o cale înainte. Mulțumim colegilor așadar. Acum uh, îi voi ieși ca să-i urez bun venit domnului comisar. Right. Um, I'm, I'm very pleased now to be... Așadar, mă bucur foarte mult să vă rog să faceți liniște, spune doamna președinte. Vă rog să nu mai uh, vorbiți, să încheiați conversațiile uh, personale. Îmi cer scuze. Vă mulțumesc foarte mult. Am mare plăcere să-i urez bun venit domnului comisar Barnier în fața comisiei noastre. Sigur, acest lucru ar trebui să se producă la Strasburg, dar unii dintre noi a fost uh, sinistrați din cauza vulcanului uh, și acesta este, acesta este prima dată când putem să îi uh, urăm bun venit domnului comisar în comisia noastră în formulă completă, să spunem așa. Sigur că am mai avut o participare la discuția cu parlamentele naționale, dar acum a venit să ne uh, informeze în legătură cu ultimele aspecte ale pieței, aspectele financiare ale pieței uh, comune. Știu că va fi prima dintr-o serie întreagă de întâlniri. Domnule comisar, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor uh, deputați, uh, bună ziua tuturor. Din foarte multe motive sunt fericit să vă reîntâlnesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru primirea făcută. Doamnelor și domnilor, aș vrea, fără să abuzez de atenția dumneavoastră, aș vrea să fiu cât mai comprehensiv, cât mai cuprinzător în uh, discursul introductiv. Uh, de la marea schimbare din 2008 s-au luat multe decizii, s-au deschis multe șantiere, dar uh, la doi ani după prăbușirea băncii Lehman, situația piețelor financiare, dacă citim ziarele de ieri sau de astăzi, vedem că situația financiară e în continuare pe prima pagină a ziarelor și e în continuare preocupantă și e o situație serioasă și a, îi preocupă atât pe oamenii de afaceri, pe politicieni, pe cetățeni care au adesea motive să fie îngrijorați. Pentru că suntem departe de a fi ieșit din această criză. Vă spuneam în ianuarie că sunt convins că nu vom ieși din uh, această criză și că nu trebuie să ieșim din această criză așa cum am intrat în ea. Nici atât din punct de vedere al uh, reglementărilor, uh, nici în ceea ce privește creșterea însăși, calitatea și natura acestei creșteri economice, care trebuie să fie una mai echilibrată, mai echitabilă și mai uh, respectoasă cu mediul. Iată de ce, doamnelor și domnilor, uh, nu trebuie să avem uh, memorie scurtă și cu siguranță nu este momentul să nu acționăm. Anul acesta este un moment critic, anul acesta se vor decide lucrurile și țările europene vor trage concluziile din criză și lucrurile vor merge într-o direcție sau alta. Vă propuneam ca în 1 ianuarie să avem această activitate de supraveghere inteligentă și de reglementare uh, Uh, eficientă împreună cu dumneavoastră. Am avut multe ocazii să colaborăm și vă mulțumesc sincer pentru acest lucru. Calendarul legislativ este foarte încărcat și hotărârea mea în, pentru anul uh, următor, deci din acest moment și până la primăvara viitoare, este să mergem până la capăt în ce privește îndeplinirea angajamentelor G20 și să pun pe masa Parlamentului și a Consiliului totalitatea Uh, proiectelor pe care șefii noștri de staj de guvern s-au angajat să le promoveze la summitul G20. De ce trebuie acționat acum? Uh, vă repet convingerea pe care o am că lunile următoare sunt cruciale pentru sistemul nostru financiar și, de asemenea, și pentru întreaga economie europeană. De aceea doresc să salut uh, munca foarte importantă a Comisiei CRIS, a lui Wolfgang Klintz și a lui Pervanș Beres în raportul pe care l-au făcut. 2010 trebuia să fie anul uh, reluării creșterii economice pe care o sperăm, însă să rămânem totuși prudenți, deși înregistrăm unele semne pozitive, observ că producția industrială crește mai repede decât era așteptat și creșterea economică globală ar putea să atingă 4%, iar încrederea revine progresiv în uh, companii. Totuși, trebuie să fim foarte atenți la sectorul major și cel mai important al economiei europene, anume sectorul IMM-urilor și la nevoile lor de finanțare. În același timp, vom putea oare să ne îndepărtăm de riscul unei reprăbușiri, unei uh, reîntoarceri uh, la creșterea negativă? Anumite dezechilibre în economia mondială există încă sau chiar se accentuează. 2010 va fi, de asemenea, doamnelor și domnilor, anul în care vom fi uh, înțeles mai bine și vom fi pus în evidență impactul crizei asupra bugetelor statelor. Pentru că statele au trebuit să intervină masiv ca să reacționeze la criză, o intervenție directă pentru a susține sectorul financiar, și, în orice caz, uh, intervenții pentru a răspunde uh, șocului creșterii negative și, de asemenea, creșterii șomajului. Toți cetățenii și toți contribuabilii au fost astfel afectați de consecințele uh, erorilor comise de, mai ales de anumite bănci din sectorul financiar și de pierderea simțului responsabilității și a simțului etic al unor actori implicați pe piață. De aceea am, spun că nici noi și nici ei nu trebuie să aibă memorie scurtă. Uh, piețele uh, financiare uh, se îngrijorează în legătură cu situația finanțelor publice ale statelor membre și evident această situație cere reacții de solidaritate, cum este cea pe care tocmai am construit-o în Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de unul dintre membrii noștri și anume Grecia. Nu voi reveni la, cu foarte multe detalii la discuția despre Grecia, pentru că ea este mai degrabă de competența colegului uh, meu, Oliren, dar vom uh, trage învățămintele necesare în ce privește piețele și actorii financiari, mai ales agențiile de rating. Cred că Aici cuvântul cheie trebuie să fie responsabilitatea, transparența. Este legitim ca agențiile de rating să evalueze cu atenție situația statelor, dar să uh, înțeleagă și consecințele uh, deciziilor pe care le au, care sunt considerabile, așadar avem dreptul să le cerem responsabilitate și o evaluare uh, bazată pe criterii absolut transparente și de aceea uh, cum spuneam, e nevoie de mai multă diversitate și de mai multă concurență în domeniul agențiilor de rating. Implementarea regulamentului pe care l-am adoptat în acest domeniu și care va deveni operațional în luna decembrie ar trebui să ne permită să progresăm din acest punct de vedere al responsabilității și transparenței. Va fi acest lucru suficient? Nu știu, nu sunt sigur, dar vom face o evaluare foarte rapidă a acestui regulament uh, și eventual după aceea vom putea să vă propunem să mergem mai departe. Doamnă președinte, în sectorul financiar anul 2010 se anunță ca și un an de întoarcere la profit. Este mai degrabă o veste bună. Această întoarcere la profit uh, e bună pentru economiile care au nevoie de finanțare. Însă ea trebuie să, uh, să nu se cupleze și cu reîntoarcerea la riscurile nebunești care au fost asumate în trecut. Mă gândesc și la politica de bonusuri, care acum trebuie să îndeplinească reguli clare și riguroase. Și toate acestea mă fac să vă transmit următorul mesaj. Anul 2010 trebuie să fie și va fi din partea Comisiei, cel puțin, anul în care punem în practică angajamentele luate la summitul G20 și la uh, uh, Consiliul pentru Stabilitate Financiară. Partenerii noștri americani Uh, lucrează și ei asupra reformelor indispensabile la care s-au angajat pentru a reglementa și a superviza sistemul și uh, sunt uh, șanse mari ca ei să se pună de acord asupra unei reforme care să merite acest nume. Toate săptămâna viitoare voi fi în Statele Unite, patru zile jumătate de întâlniri cu oficiali americani și sunt convins că coordonarea la nivel internațional este o șansă de a ne întări reformele și nu o scuză de a le încetini sau de a le dilua. Și am avut o discuție cu domnul Timothy Geithner pe acest subiect, discuție pe care o voi continua și săptămâna viitoare, pentru că eu cred că numai împreună putem trage lecțiile uh, crizei și mai degrabă decât să avem soluții fragmentate și paralele. Nu cred că putem și nici nu avem dreptul față de contribuabili care au fost atât de mult uh, solicitați. Deci nu avem dreptul uh, să ratăm acest, uh, această întâlnire cu istoria în 2010. Și acum voi reveni asupra propunerilor pe care vom lucra împreună. Avem mijloace de acțiune, tratatul de la Lisabona este în vigoare, instituțiile sunt în uh, funcțiune, în special Parlamentul și la fel și Comisia. Și orice ar spune unii, Uniunea și-a demonstrat din nou în acest weekend capacitatea de a găsi soluții uh, la crize inedite și a demonstrat că solidaritatea europeană există. Și aceleași evenimente ne reamintesc importanța urgenței de a ne îndeplini angajamentele, dar nu uita lecțiile acestei uh, crize, dar nu ne cultiva în exces divergențele între instituții, între partide, între state membre, pentru că toți avem până la urmă aceeași responsabilitate. Și vă propun ca în acest spirit să colaborăm în anii care urmează și să deschidem o serie de șantiere, dintre care primul ar fi cel al supravegherii, care trebuie să fie mai eficace și mai europeană supraveghere a sistemului financiar, cred că aceasta trebuie să fie piatra de temelie a sistemului nostru de reglementare. Voi colabora cu dumneavoastră pentru a îndeplini uh, termenul dificil, dar posibil, 1 ianuarie 2011, până la care trebuie să dăm Uniunii Europene un sistem de supraveghere care să merite acest nume, să pornim de la o abordare comună cu Consiliul, o abordare care este cea pe care o știți, dar care există, și împreună cu toți raportorii, domnul Margalo, domnul Skinner, Silvi Gular, Sven Giegold, Antonin Sanchez, eh, toți aceștia aduc idei importante în dezbatere și veți avea ocazia să dezbate acest lucru, iar în zilele următoare, cu ocazia voturilor pe care le veți da, mi s-ar părea important, îmi permit să spun, să păstrăm o abordare coerentă. Privesc uh, cele două poziții a dumneavoastră, care este aproape de cea a Comisiei și cea a Consiliului, unde există diferențe, văd diferențe și chiar divergențe, dar văd și posibilități de reconciliere a acestor divergențe și rolul meu este de a lucra în favoarea unei astfel de reconcilieri între Parlament și Consiliu dacă fiecare dintre părți va da dovadă de flexibilitate și de deschidere. Și uh, spun din nou acest lucru, este o mare șansă, o valoare adăugată și un avantaj competitiv pentru sectorul financiar și industria financiară, faptul că suntem prima regiune a lumii care își creează un astfel de model de reglementare și de supraveghere. A doua prioritate este reglementarea piețelor financiare, a actorilor financiari. Uh, niciunul dintre ei, cum spuneam, nu trebuie să mai scape aceste supravegheri și aceste reglementări. Există mai multe direcții de acțiune pentru 2010, un acord pentru reglementarea uh, cât mai potrivită a fondurilor de investiții speculative și fondurilor private de investiții. Sunt angajamente care s-au făcut la G20. Comisia a făcut propuneri în acest sens s-au realizat progrese importante și vreau să remarc aici în special raportul uh, domnului Gozes și munca domnului Gozes uh, și vom construi un acord între instituții uh, în cel mai scurt timp, sper ca înainte de începerea verii. În ce privește țările terțe, pentru că acesta rămâne punctul dificil și aici aș vrea să avem uh, administratorii europeni și neeuropeni pe condiții de egalitate. Cunoașteți abordarea Comisiei Europene, uh, dipticul uh, echivalență, exigență, echitate și suntem gata să examinăm noile propuneri care s-au făcut, fără niciun fel de atitudine a priori, dar cu ideea de a ajunge la un sistem eficace. În ce privește acest text, doamnelor și domnilor, e nevoie de adoptarea unei reglementări clare și eficace în domeniul produselor derivate. Cred că aceasta va fi o miză majoră pentru transparența și solidaritatea, soliditatea piețelor financiare. Propun o abordare strategică privind produsele derivate, uh, date fiind sumele uh, puse în joc uh, și importanța acestor produse pe piață și e strategică pentru că până la urmă vedem exemple din sectoare din ce în ce mai variate care ne fac să ne îndreptăm, uh, să ne întrebăm în legătură cu funcționarea acestor piețe. Și asta nu înseamnă decât că avem nevoie de o, propunere cât mai clară, o reglementare cât mai eficientă, de exemplu, a piețelor împrumuturilor de stat. Și pe această chestiune suntem pe cale să facem un studiu Uh, al mișcărilor care au apărut în ultimele luni. Nu vreau să uh, spun acum concluziile, dar uh, primul, prima lecție este că această piață, aceste piețe trebuie să fie total transparente pentru ca autoritățile noastre de supraveghere să le poată uh, supraveghea și uh, până la sfârșitul acestei uh, veri, un text general privind produsele derivate va fi standardizat și va, prevede, va prevedea nevoia de compensare a acestor produse prin uh, uh, casele de compensare și acest lucru va fi supravegheat uh, foarte Uh, strict. De asemenea, vor exista acele registre uh, ale tranzacțiilor, pentru, tocmai pentru a se putea uh, supraveghea mai bine domeniul. Știu că Parlamentul uh, merge cu o viteză mai mare în acest domeniu ra- grație raportului Rangen, precum și grație multor amendamente propuse de mulți dintre noastre, uh, iar audierea uh, noastră va ține cont de analizele și propunerea noastră. Mă gândesc în special la regulile care trebuie prevăzute pentru uh, întreprinderile uh, non-financiare, companiile non-financiare. Știu că ați uh, petrecut mult timp discutând cu reprezentanții acestor companii și pentru a le asculta preocupările și pentru a analiza potențialul efect al legislației viitoare. De aici trag o singură concluzie. Obligația de a face compensare nu trebuie să se aplice companiilor non-financiare. În schimb, trebuie totuși să le cerem, cu siguranță trebuie să le cerem să-și uh, administreze mai bine riscurile și dacă acumulează poziții care duc la un risc sistemic, atunci obligația de a face compensare uh, se va aplica și va deveni validă. Uh, Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că nu se va produce un arbitraj în ce privește, un arbitraj legislativ și uh, asta înseamnă că trebuie să fim în armonie cu uh, măsurile care se iau în Statele Unite. Al patrulea punct al uh, viitorilor mele propuneri, uh, vânzările, vânzările în lipsă. Mai multă capacitate de uh, acțiunea autorității de supraveghere uh, vor fi o parte a acestui subiect. Obiectul uh, măsurilor ar fi să autorizeze pe de-o parte aceste practici utile pentru piață, dar să le reglementeze și să le supravegheze mai bine pentru a garanta o mai bună transparență și privesc uh, cu interes modelul oferit de organizația uh, Cezar, dar cred că trebuie să mergem chiar dincolo de acesta și cred că nu e cazul să se mai ajungă la situația în care fiecare țară ia măsuri individuale dispersate, necoordonate, așa cum s-a întâmplat în timpul crizei. În fine, avem nevoie de un cadru eficace la nivel european. Acesta însă va fi eficace numai dacă toate autoritățile statelor membre au puterile necesare pentru a supraveghea piețele și pentru a sancționa suficient de dur toate încălcările regulamentului și acesta este scopul directivei privind abuzurile de piață pe care Comisia le va, o va propune în 2010 și care se va ocupa în special de utilizarea în creșterea sistemelor multilaterale de negociere și a anumitor produse derivate negociate uh, din ce în ce mai mult pe piața OTC și vrem ca toate sectoarele pieței financiare să fie mai transparente. Pentru asta avem nevoie ca autoritățile de supraveghere să aibă mijloacele de a interveni cât mai repede atunci când uh, stabilitatea este în joc. Directiva MIFID uh, va fi de asemenea foarte importantă și aștept uh, pe acest subiect cu mare interes contribuțiile doamnei Kay Swinburne. Un al treilea mare domeniu, un mare șantier, este uh, cel reprezentat de bănci. Trebuie să creștem soliditatea băncilor. Trebuie să ne asigurăm că ele sunt mai rezistente și că nu-și mai asumă riscuri excesive. Uh, și mai ales trebuie să implementăm directiva CRD3. Salut aici munca foarte importantă a doamnei Elaine McCarthy, în raportul său pe acest subiect foarte tehnic privind uh, fondurile proprii ale uh, băncilor. Criza a arătat foarte clar că cerințele de capital pentru securitizarea complexă și pentru portofoliile de Um, obligațiuni sunt insuficiente, de aceea s-a cerut și s-a propus o întărire a acestor reguli. E vorba de prevederi importante care vor da mai multă soliditate băncilor uh, noastre. Piețele, știm foarte bine, sunt mondiale și trebuie să ne asigurăm că băncile noastre operează pe picior de egalitate cu uh, concurenții lor din alte părți. E un subiect pe care l-am discutat cu americanii pentru că mulți își fac griji că s-ar putea produce un anumit decalaj odată ce aceste măsuri vor fi implementate în Europa pe când în America calendarul va fi altul. Și de asemenea există și posibilitatea ca uh, noile reguli uh, Basel să fie ușor modificate pe baza studiilor de impact care au fost făcute, dar oricum împărtășesc această preocupare și voi colabora cu Aileen McCarthy și cu uh, dumneavoastră toți pentru a găsi un echilibru. Acest sector este cel în care trebuie să învățăm cele mai multe lucruri în ce privește regulile de prudențialitate. Comisia uh, Uh, urmărește și colaborează activ cu uh, Comitetul uh, Basel pentru a crea un sistem de cerințe prudențiale mai exigent. Acest lucru rezultă tot din summitul G20, care a cerut o îmbunătățire a rezistenței sistemului bancar mondial și, sigur, o concurență loială. Aceste reguli sunt sub numele Basel III și vom discuta în următoarea perioadă de ele, pe baza, mm, în special, a raportului colegului noastră, domnul Otmar Caras. Și pentru aceste măsuri am nevoie și avem nevoie cu toții de consultări foarte largi pentru a vedea impactul acestor măsuri și pentru a le calibra cât mai bine, pentru că e vorba de o triplă calibrare, odată pe uh, timpul și calendarul în care se vor aplica, după aceea uh, în legătură cu efectul lor cumulativ și a treia formă de calibrare Uh, este între ce facem și de coordonare este între ce facem noi în Europa și ce fac americanii la rândul lor. Nu vom uh, improviza și nu vom acționa precipitat. Este o alt, uh, un alt principiu al uh, abordării spre o reglementare mai bună. Comisia va examina impactul micro și macroeconomic al măsurilor sugerate și de aceea mi se pare important să avem dezbateri cât mai complete și cât mai deschise. O a patra prioritate, uh, doamnelor și domnilor, care nu este lipsită de importanță, se referă la crearea unui cadru de gestionare și de prevenire a viitoarelor crize în Europa pentru a limita uh, impactul acestora și pentru a evita ca cetățenii contribuabili să fie întotdeauna cei care trebuie să plătească pentru aceste crize acționarii și creditorii neasigurați trebuie în primul rând să suporte costul acestor dificultăți și nu contribuabilii. Autoritățile din toate statele membre trebuie să aibă așadar mijloace de a reorganiza instituțiile financiare uh, ca acestea să nu mai devină insolvabile și în același timp să se asigure continuitatea serviciilor către utilizatori. Asta cere existența unor rețele intruzive care să permită să permită transferul de uh, proprietate și chiar să impună pierderi uh, creditorilor, dacă este cazul. Înțelegem uh, uh, dificultățile presupuse de faptul că băncile au o natură transfrontalieră. Este un uh, proiect considerabil, un șantier foarte dificil și foarte complex și de aceea vreau să procedez etapă cu etapă. Am uh, a avut uh, consultări și anul trecut, dar mai recent și o conferință și vreau să salut munca doamnei Elisa Ferreira pe acest subiect. Și cele mai uh, recente rezultate au fost uh, detaliate în comunicarea din octombrie privind gestiunea crizelor și primul pas, pasul decisiv în construirea unui astfel de cadru de administrare și management al crizelor, va fi reprezentat de crearea unui cadru național, ne gândim și dacă ar, supranațional și dacă ar trebui să creăm o autoritate europeană și să creăm, să creăm mai multă armonizare în ce privește dreptul falimentului, care e foarte fragmentat în acest moment între cele 27 de state membre. Aici cred că principiul este similar celui uh, care spune că poluatorul plătește, în sensul că mecanismele de finanțare trebuie să se asigure că uh, poluatorul, sursa crizei, este cel care va și plăti pentru viitoarea criză. De aceea susțin ideea uh, creierii unui fond de uh, garantare și voi prezenta în numele Comisiei o comunicare pe acest subiect de luna viitoare. Știm că primele victime ale crizei sunt întotdeauna micii deponenți, micii investitori, avem uh, directiva generală prin care uh, s-au garantat depozitele în punctul cel mai uh, dur al crizei, însă mai rămân multe lucruri de făcut. Vă propun o revizuire a acestei directive în profunzime în această vară pentru a ne asigura că aceste fonduri sunt garantate așa cum trebuie ex ante și pentru ca plățile să se facă în câteva zile, în termen de câteva zile și nu în câteva săptămâni, cum este prevăzut acum, și că deponenții să fie informați total cu privire la uh, această garantare și la limitele ei, pentru că îmbunătățirea acestei directive înseamnă până la urmă să îmbunătățim viața cotidiană a europenilor și să le recâștigăm uh, încrederea. Ultima, a cincea și ultima prioritate, revederea guvernanței corporatiste. Anumite probleme trebuie rezolvate de la rădăcină. Trebuie să uh, determinăm băncile, companiile de asigurări și ceilalți actori din sectorul financiar să acționeze în mod responsabil. Întoarcerea la practici de remunerare dinaintea crizei de către unele bănci în contextul economic actual ni se pare extrem de preocupantă și, sigur, pe bună dreptate, uh, stârnește indignare în opinia publică. Uh, salut uh, prevederile proiectului de raport al doamnei McCarthy în ce privește remunerarea, precum și inițiativa domnului Al Kadraoui de a prezenta un raport privind practicile de remunerare în serviciile financiare ale societăților uh, publice cotate la bursă și propun ca uh, în mai Comisia să adopte o carte verde uh, pentru a întări guvernanța corporatistă în companiile financiare. Ne vom consulta și după aceea vom acționa. Dar deja am anunțat că va fi vorba de măsuri menite să întărească funcția de control și de gestiune a riscurilor în instituțiile financiare și a responsabilității administratorilor. De asemenea, dorim ca acești uh, conducători, ca acești manageri să aibă experiența, mijloacele și timpul necesar pentru a-și îndeplini misiunea, cu alte cuvinte să fie competenți. De asemenea, voi uh, porni o reflexie, un proces de reflexie mai generală privind guvernanța corporatistă în societățile Uh, publice și responsabilitatea socială a companiilor. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, răbdarea și atenția noastră și mi se pare important să dau dovadă de respectul cuvenit acestei comisii, uh, explicând în detaliu care sunt prioritățile și calendarul de acțiune, sublinind încă o dată preocuparea pe care o am față de faptul că timpul trece și că deja uh, suntem uh, la un anumit timp de deciziile care s-au luat la Pittsburgh și foaia de parcurs și uh, caracterul operațional al măsurilor uh, și deciziilor pe care uh, trebuie să le luăm. Așadar, aș vrea ca uh, Comisia Europeană să-și îndeplinească reproșabil uh, sarcinile uh, stabilite la uh, summitul G20 și încă o dată rolul meu este să lucrez împreună cu Parlamentul și Consiliul pentru a mă asigura că implementarea operațională a deciziilor luate nu este întârziată excesiv. Iată, dar așadar care este spiritul uh, în care vă propun să lucrăm și uh, abordarea pe care vă propun pentru colaborarea noastră în săptămâna și lunile care urmează. Vă mulțumesc sincer pentru atenție. Uh, thank you, Commissioner. I, I, uh... Mulțumesc, domnule comisar. Ne-ați arătat ce program de lucru foarte stufos aveți. Nu aveam niciun dubiu și noi l-am inițiat. Am 14 membri pe listă, 15 acum. Vom avea grupuri de întrebări așadar. 16 se pare că. V-aș ruga să faceți ceva. Ați menționat în trecere directiva controversată AFIA. Vorbeați despre ea ca despre fonduri de investiții speculative și fonduri uh, private. Uh, știu că sunt importante aceste chestiuni, însă există multe probleme legate de acest subiect. Mulți membri nu sunt satisfăcuți pentru că se extinde și asupra altor subiecte, nu doar a acestor fonduri. Și cred că ar trebui să ajungem la un compromis în legătură cu acest portofoliu. Trebuie să subliniem că există un impact uh, foarte important asupra fondurilor de investiții, de pensii, altor tipuri de fonduri care sunt, uh, n-ar trebui să fie atinse de această criză financiară. Domnul Garcia Margalio, în primul rând, va lua cuvântul pentru că domnia sa dorește să pună întrebarea și apoi, după ce primește răspunsul, trebuie să plece, are alte treburi legate de supravegherea financiară, subiect extrem de important. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului comisar. Aveți onoarea de a fi prima persoană cu mare responsabilitate din aceste instituții care vine în sânul Parlamentului după ce am asistat la ceea ce s-a întâmplat în Grecia. Nu ne vom axa exclusiv pe Grecia, însă situația din Grecia, după cum s-a menționat deja, arată că una e să navigăm pe ape calme, una e să ne regăsim în mijlocul unei furtuni. Vreau să spun că perspectiva este cu totul diferită în momentul în care te lupți cu o mare agitată. Vom analiza un studiu de caz aici și am văzut că există multe dezbateri controversate, multe declarații controversate care au fost făcute de președintele Băncii Centrale Europene. S-a spus că Fondul Monetar uh, nu ar trebui să fie implicat, uh, că va exista un transfer de responsabilități, s-a respins ideea uh, unei emiteri comune de obligațiuni a țărilor din zona euro care să permită o finanțare a recuperării, a regenerării economice a Greciei cu o rată mică, care ar putea să ducă la regenerarea economică și la creștere în Grecia. și Banca Centrală a susținut că această emitere comună de obligațiuni ar trebui să fie respinsă pe principiul poluatorul plătește sau pe un principiu similar cu acesta. Însă sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui să creăm un fond. Oamenii trebuie să contribuie la propria lor salvare prin acesta în momentul în care este necesar. situația din uh, Grecia ne-a arătat că datele statistice au eșuat pentru că s-a reușit uh, edulcorarea, schimbarea situației conturilor publice în Grecia. Deci mă întreb dacă am putea să ne asigurăm că putem evita astfel de operațiuni de modificare a conturilor. Mi se pare că aceste operațiuni au fost efectuate într-o atmosferă de cooperare obligată, cum se spune în uh, drept, între diferitele bănci. Și mă întreb dacă am putea să evităm uh, un astfel de tip de conspirație și întrucât ea a avut uh, loc, ar trebui să-i cerem autorității de supraveghere din Grecia să ne spună ce a făcut în tot acest timp. În ceea ce privește piețele financiare și redresarea economică, văd că, în mod cert, suntem obligați să salvăm Grecia și mă întreb, domnule comisar, dacă ar trebui să interzicem anumite produse care au contribuit la speculația din Grecia. Banca Centrală deține obligațiuni grecești. Eu aici mă gândesc la diferite operațiuni de natură financiară, precum CDS-urile. Și mă întreb uh, cum vom reuși să înregistrăm progrese în problema supravegherii. Consiliul va deține cea mai mare responsabilitate aici și care va trebui să soluționeze problema. Trebuie să plec, din păcate, însă colaboratorul meu va lua act de răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you. Um, <laughs> uh, we, we... Mulțumesc! Am avut uh, un scurt uh, discurs de introducere din partea vicepreședintelui. Rog membrilor să se limiteze, să nu aibă intervenții de 3 minute și jumătate, ci mai degrabă de un minut, altfel nu vom primi răspunsuri la toate întrebările. Da, Jean-Paul. Cred că nu am, am pe toată lumea, voi citi lista așadar. Cole, Beres, Jury, Lambert, Clint, Swinburne, McCarthy, Podimati, Oconi, Hockmark, Ford, Dominici, Clute, Bullman, and I'm sure there's somebody I've missed. Uh, Mr. Camfern, anybody else? Mai există cineva care nu apare pe această listă? Și în acest moment am închis lista de vorbitori. Jean-Paul. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Ne bucurăm să vă primim între noi. Ne bucurăm să luăm act de hotărârea dumneavoastră, de claritatea programului dumneavoastră de lucru și de voința reală de a îmbunătăți funcționarea dimensiunii financiare. Ne-ați spus că doriți să faceți acest lucru, serviciile dumneavoastră lucrează din greu pentru a avansa cu acest dosar. Câteva remarci. În ceea ce privește AFIA, care nu visează doar aceste hedge funds, ci care vizează toate fondurile care nu sunt uh, organisme de plasament colectiv, trebuie să spun că salut spiritul în care au avut loc discuțiile cu raportorii din umbră din celelalte grupuri. Nu trebuie să anticipăm uh, rezultatele discuției, însă sper că va exista o largă majoritate pentru a sprijini acest proiect și discuțiile în Consiliu vor fi în mod cer dificile. Revin la agențiile de notare a creditelor pe care le-ați menționat. Eu am fost uh, raportor în legislatura anterioară pe acest subiect și aș dori să vă întreb când veți uh, înainta textele pentru că avem nevoie de două texte. Un text pentru a asigura perioada de tranziție pentru um, înregistrarea agențiilor și începutul supravegherii și un alt text legat de supravegherea financiară, un text care ține de prerogativa de control a autorității europene. Pentru că noi am fost precursori aici, am obținut ca supravegherea agențiilor de um, rating să existe la modul realist, la nivel european, singura metodă posibilă de altfel. Dați-mi voie să vă dau un mic sfat, domnule comisar. În timpul uh, acestei dezbatere, acestei uh, munci de reflexie, ne-am gândit la problema notării statelor, uh, a ratingului stat- statelor. Nu am găsit o soluție aici, ne gândeam la o agenție de rating europeană. E o chestiune dificilă, într-adevăr, poate ar trebui să ne regândim la această posibilitate nu există o rețetă magică. Realitatea este că piețele financiare trebuie să înțeleagă că agențiile de rating nu sunt gurul, indicatorul unic în această profesie. Trebuie să fie un criteriu printre altele doar în ceea ce privește aprecierea politicilor financiare ale statelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Îl las pe Jean-Paul să continue pentru... L-am lăsat să continue pentru că a renunțat la timpul anterior. Doamna Votman Cole, mulțumesc și eu aș dori să îl sprijin pe domnul comisar Barnier în abordarea domniei sale, mai ales acolo unde domnia sa ar dori să vadă o legislație mai puternică, mai fermă la nivel european. Ați lucrat în contextul G20 pentru a obține o viziune globală și pentru a o pune în aplicare în Europa, ceea ce este foarte important. Doar dacă avem o astfel de viziune globală, vom afla soluția reală la această problemă. Am două întrebări specifice. În primul rând, doriți legislație mai strictă în ceea ce privește supravegherea și restructurarea sectorului bancar și aveți dreptate. Însă acesta este un pachet care este constituit din mai multe piese ale unui puzzle. E vorba de CDR3 uh, și dumneavoastră vorbeați despre redresarea economiei. Băncile au nevoie să joace un rol esențial, mai ales în ceea ce privește împrumuturile acordate IMM-urilor și acestea trebuie să poată să-și îndeplinească aceste sarcini cât mai repede posibil. Întrebarea mea este, veți înainta o evaluare a impactului propunerii dumneavoastră, pentru că vorbeam despre acest puzzle. Fiecare piesă din puzzle va avea un impact specific, trebuie să putem să le evaluăm. Și în al doilea rând, în ceea ce privește administratorii fondurilor de investiții și statele terțe. Aceasta este o mare problemă și vorbeați despre G20 și cum ar trebui să se implice G20. Părerea mea este că Parlamentul dorește să ducă lucrurile puțin mai departe și sunt curioasă de articolul din Wall Street Journal și despre felul în care se dorește acolo implementarea standardului G20. Mă interesează să obțin punctul dumneavoastră de vedere și, bineînțeles, doresc să aflu și despre fondurile private. Mulțumesc! Pervanș. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. Menționați munca G20, trebuie să ne descurcăm cu ce avem, să nu criticăm tot. Când ne uităm la concluziile G20 și cum sunt aplicate pe aici și pe acolo, n-ar trebui o organizație internațională autentică care să pregătească texte pe o bază care să nu fie doar interguvernamentală, să există o urmărire și o interpretare a statelor membre. Trebuie să există o aplicare reciprocă, în speță UE nu trebuie să renunțe la această viziune a lucrurilor. În ceea ce privește situația Greciei, spuneați că UE poate să ajungă la soluții, la solidaritate. Era timpul, zic eu. Nu trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce s-a întâmplat în acest weekend și să spunem că gata, am administrat criza. Din potrivă, cred eu. Trebuie să subliniez acest lucru din nou. Mă concentrez pe alte puncte, pentru că nu putem trece prin toată ordinea de zi, Acum, în ceea ce privește ce a spus domnul Gozes, mă refer la agențiile publice de rating. Eu cred că trebuie să discutăm despre acest lucru. Ne-am întrebat uh, teoretic dacă toate produsele notate de agențiile acestea trebuie să fie notate de toate în același fel întotdeauna. În ceea ce privește responsabilitatea Cred că acesta se referă tocmai la această problemă care merită a fi explorată. Și, domnule comisar, dacă ne uităm la sursele acestei crize, e vorba de conflicte, de interese, de un apetit excesiv și ceea ce numesc eu capturi reglementate Bancherii cu complicitatea autorităților de supraveghere au amenințat uh, cei care reglementează um, în sensul neadaptării reglementării și așa mai departe. În consecință, reglementarea a fost în interesul anumitor mari actori, nu-i voi cita aici, mă refer la marile bănci de investiții îndeosebi. Ce se schimbă astăzi? De ce nu continuăm la fel. Ce se schimbă la nivelul comitetului de la Basel? De ce auzim acolo alte voci și nu autoritățile de reglementare al sectorului bancar? De ce nu puneți în aplicare propunerile Parlamentului în sensul existenței unei linii bugetare destinată expertizei pentru cei care se vor afla de cealaltă parte a lobby-ului pentru marile bănci și așa mai departe. A existat o propunere în acest sens în Parlament, nu o reluați, însă mi se pare fundamentală. Noi suntem preocupați de stabilitatea băncilor, dar trebuie să fim um, interesați și de utilitatea lor în sensul stabilizării economiei. Doamna președinte, mi este foarte clar că colegii doresc să-și exprime părerile și nu să obțină păreri, uh, răspunsuri, îmi cer scuze. Comisarul a auzit tot ceea ce doriți să spuneți. Dacă nu există timp de răspunsuri, atunci cerem domnului comisar să răspundă în scris și așa se va întâmpla dacă veți avea intervenții de 2-3 minute. Doamna Gheori. Mulțumesc, doamna președinte reprezintă o țară care va prelua la un moment dat președinția Consiliului, și anume Ungaria, și mă întreb care va fi sarcina noastră. Mă refer aici la acele directive care acoperă fondurile de investiții private. Există un uh, G20, există un uh, program al Uniunii Europene. Pe de altă parte, nu am văzut încă proiectul Comisiei în acest sens. Mă întreb care este calendarul Comisiei. Cum veți pune în conformitate calendarul de lucru G20 cu calendarul UE, pentru că dacă există discrepanțe între cele două, vor exista probleme la nivelul societăților și băncilor și IMM-urile ar întâmpina probleme. Împrumuturile acordate de bănci ar fi problematice. SUA nu a îndeplinit condițiile din Basel II. Cum se vor evita denaturările competiției astfel? Știu că există studii de evaluare a impactului care sunt elaborate acum, însă nu ar trebui să facem o diferență între Europa de vest și Europa centrală. Vă întreb așadar în ce stadiu ați ajuns cu aceste studii de impact. Mulțumesc, Filip. Actually, I'm a bit disappointed. Da, sunt puțin dezamăgit pentru ei să aud răspunsurile din partea uh, comisarului. Domnule comisar, nu vă împărtășesc optimismul în legătură cu situația din Grecia. Cred că liderii europeni au dat dovadă în ultimele cinci luni mai degrabă de o lipsă de solidaritate și de simț al responsabilității și dacă criza s-a agravat în, Gre- agravat în Grecia, e tocmai din acest uh, motiv. Întrebarea nu are legătură cu Grecia, ci cu practicile și instrumentele care sunt sau nu autorizate uh, în cazul băncilor. Ieri am discutat acest lucru la directiva CRD4. Sunteți favorabil? Care e poziția noastră uh, asupra uh, idei de a separa activitățile băncilor. Deci ori separăm din punct de vedere juridic băncile în bănci de investiții și bănci de retail sau uh, ridicăm un zid chinezesc între capitalul uh, băncii de depozit și capitalul băncii de investiții. Mă opresc aici și nu am vorbit decât un minut. Right, the commissioner wants to try and come back for... Domnul comisar dorește să răspundă la o serie dintre comentariile și răspundurile dumneavoastră. Je vais essayer. Vreau să încerc uh, să răspund. Îmi cer scuze dacă voi fi foarte telegrafic uneori, uh, dar voi încerca totuși să dau câteva, câteva răspunsuri la întrebarea noastră. Mai întâi, începește domeniul de aplicare, este unul vast. Vorbim de directiva IFM. Importanța acesteia este de a reglementa într-un mod potrivit și echilibrat, pentru că acest text se referă la multe instituții și la multe organisme și la diferite tipuri de fonduri. Deci trebuie uh, să facă diferența între ele și de aceea există atât de multe amendamente și atât de minuțioase ca să se facă cât mai bine diferența între, între aceste fonduri. Și de altfel, vă spuneam uh, că în iunie sau iulie voi face propuneri pe un subiect fundamental și anume uh, produsele derivate și v-am spus de asemenea că vom face diferența între companiile strict financiare și companiile industriale care eventual pot să folosească anumite tipuri de uh, astfel de produse derivate. De aceea e nevoie, doamnă președinte, să privim lucrurile îndeaproape uh, în funcție de natura operatorilor, a actorilor cu care avem de-a face. Domnul uh, Gordon a spus, uh, a evocat criza, criza Elena, la fel și domnul Robert. Nu cred că am fost prea optimist. <clears throat> Când aud acest cuvânt, mi-aduc aminte la ce spunea Jean Monnet, nu sunt nici optimist, nici pesimist, sunt hotărât. Nu vreau să dau dovadă de uh, optimism în legătură cu modul în care uh, a fost uh, administrată, pragmatic vorbind, criza din Grecia. S-au găsit soluții, nu vreau să revin asupra ceea ce s-a făcut. Colegul meu, Oliren, va explica chiar el ce am făcut sub autoritatea președintelui Barroso, fiecare a avut rolul lui, dar există două subiecte pe care mă simt responsabil față de care mă simt responsabil și vreau să uh, reacționez, să vorbesc. E vorba de mișcarea pe piață, evoluția pe piață a anumitor tipuri de produse, mai ales CDS-urile la datorie suverană și împreună cu serviciile noastre ne vom uita foarte precis cine face ce, cine a făcut ce a făcut în legătură cu aceste CDS-uri pe uh, datoria suverană. Și sunt absolut hotărât, tocmai v-am spus acest lucru, să avem o reglementare generală a produselor derivate cu obligația de a face compensare și înregistrare în registrele uh, comerciale. Deci asta va fi subiectul propunerii pe care îl voi face în această vară. În paralel cu... De altfel, vreau să spun că americanii chiar au un avans în fața noastră. O să văd eu săptămâna viitoare cine ce avans are și pe ce domeniu. Deci asta în legătură cu criza din Grecia. Apoi, în legătură cu agențiile de rating, ați vorbit mai mult despre ele. Puvoar, ă, puterea acestor agenții este considerabilă, pe de-o parte pentru companii, pentru produse, pentru state și iată de ce am ă, făcut un apel ca ele să-și facă cu responsabilitate munca și aici începește calendarul uh, de lucru. Agențiile vor trebui să își uh, depună cererile de înregistrare începând cu 7 iunie anul acesta. Asta este prevederea textului pe care l-ați propus și uh, ele trebuie evaluate cât mai repede ca să fie operaționale deja în decembrie. Eu cred că va trebui să mergem chiar mai departe pentru a vedea impactul acestor agenții de rating asupra ansamblului sistemului financiar și economic. Și uh, de, de aceea voi reflecta foarte rapid, dar fără să improvizez, la modalități de a crește concurența și diversitatea în acest sector, care acum e controlat practic de trei mari agenții de rating. Deci verificăm problema conflictului de interese și asta va fi tratată în textul care va fi de plin operațională în decembrie. Verificăm eficacitatea așadar, vrem să vedem dacă este suficientă și în zilele următoare voi continua să lucrez la crearea unei agenții europene. Nu pot să spun care va fi statutul său privat sau public sau mixt. Nu pot spune încă dacă e o agenție care va fi ca toate celelalte sau va fi dedicată numai analizei riscurilor datoriei suverane a țărilor așadar, însă o consider necesară pentru, obiectivi, pentru a crește obiectivitatea acestor agenții a întregului sistem. Iată deci cele două lecții pe care le putem învăța, dar dacă îmi permiteți, doamnă președinte, mai global uh, sunt și alte lecții pe care trebuie să le învățăm în ce privește guvernanța economiei europene. E vorba de coordonarea absolut necesară a politicilor economice și bugetare. Ca să poți acționa corect, trebuie să înțelegi corect de ce ai nevoie de cifre corecte trebuie să poți să te bazezi pe cifrele statistice, știm care au fost uh, slăbiciunile în acest domeniu. Și, poate o uh, să răspund foarte pe scurt uh, domnei Herman Cora a spus că trebuie să avem abordare globală sunt de acord, de aceea mă și duc în Statele Unite și con, discutăm și cu China și cu alte părți ale lumii. A fost foarte. A, am spus uh, că e vorba de o triplă calibrare a legislației bancare. Vă reamintesc că uh, trei uh, sferturi din, economiile, din economia europeană este finanțată de bănci. De aceea această triplă calibrare devine și mai importantă și vom examina cu mare atenție impactul măsurilor de reglementare în domeniul bancar asupra capacităților de a da împrumuturi. Doamna Beres a invocat uh, grupul G20. Deja e mai bun decât G7 sau G8. Deci, dacă îmi permiteți, uh, un alt subiect uh, important este cel al securității alimentare și el va avea nevoie de o mai bună guvernanță corporatistă. Lecția acestei crizei este că avem nevoie de instrumente de gestiune a crizei economice, monetare, financiare. Și asta vreau să vă propun eu în domeniul financiar în, până la primăra, primăvara viitoare, să avem această cutie cu scule, dacă vreți, pentru domeniul financiar. În ce privește agențiile de rating, cred că responsabilitatea analizelor lor este de a uh, face o fotografie bugetară și financiară, dar să vadă și fundamentele economice ale unei țări, contextul în care se găsește. Uh, în cazul Greciei am fost surprins de agravarea brutală, de scăderea brutală a ratingului atunci când, el, uh, când ea s-a produs. Uh, cred că trebuie să luăm în considerare o țară și în ansamblul situației sale. Într-un fel, notez Grecia dacă e partea zonei euro și altfel dacă nu ar fi fost partea zonei euro. Doamna președinte, îl roagă pe domnul comisar să uh, încheie intervenția din lipsă de timp. Vreau să le reamintesc uh, colegilor că acest ceas e în urmă, ceasul de pe perete este în urmă, nu mai avem decât jumătate de oră la dispoziție și avem mai mult de 10 membri. O să vă las pe toți să puneți întrebarea, dar numai câte un minut. După un minut vă tai microfonul, vă rog să vă restrângeți fiecare la câte o întrebare. O să vă tai cu microfonul tuturor și ție. Wolf, tu ești următorul. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule comisar. Ați uh, vorbit despre uh, forumul pe care doriți să-l înființați, astfel încât uh, greșelile să nu se mai repete pentru mine nu este foarte clar cum uh, va gestiona volumele uh, acest for, pentru că probabil sumele vor fi foarte, uh, mult mai mici pe viitor. Pe de altă parte, anumite instituții financiare vor fi împovărate, cum ar fi Sparkase și Volksbank. În ceea ce privește AFIA, eu sunt pentru o reglementare, însă vreau să mă asigur că nu vor exista distorsionări ale concurenței și de asemenea că firmele care um, au capital propriu nu vor fi dezavantajate, pentru că ele reprezintă un, um, o mare parte a finanțării statelor, de aceea trebuie să ne asigurăm că lucrurile nu o vor lua pe o pantă greșită. Remonti Monti are un raport uh, foarte important. Ce ne așteptăm de la acesta, ce vă așteptați noastră de la acesta și ce doriți, uh, cum ați dori să-l completăm? Urmează Case Winburn. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt foarte mulțumită să aud că sunteți angajați în ceea ce privește o reglementare mai bună a sectorului financiar, în sensul completării acestei piețe unice în sectorul uh, financiar vă veți confrunta cu o perioadă de tranziție în următoarele uh, luni. De aceea, aș vrea să vă rog să avem o privire coordonată în continuare asupra a impactului asupra noilor propuneri, pentru că există un impact inevitabil asupra finanțării noilor economii. Și aș vrea să subliniez ă, această acțiune coordonată sporită, mai ales pe piața produselor derivate, pentru că, dacă este să ne uităm la exceptările în ceea ce privește compensarea, aș dori să mă asigur că uh, ne vom că vom privi cum trebuie aceste exceptări uh, dar și că totul se va armoniza cu legislația prevăzută de noua directivă țară de care va fi implementată. Thank you very much. Um, somebody's stolen the list. Um... Mulțumesc, cineva mi-a furat lista cu vorbitorii. Urmează uh, doamna Hawley. Două întrebări. Maca- doamna McCarthy, îmi cer scuze. Sunteți îngrijorat, comisia este îngrijorată în ceea ce privește dark pools și aceste uh, platforme de tranzacționare anonimă și, în al doilea rând, uh, ținând cont de rolul Goldman Sachs în criza uh, mondială. Vă gândiți la o reglementare pe această piață și, în al treilea rând, pot să vă întreb vis-a-vis -vis de dialogul cu Statele Unite, doriți să faceți ceva astfel încât să se accelereze și implement, să accelereze și implementarea prevederilor din cele de 3 și de asemenea vi se pare uh, important ca uh, băncile să își creeze uh, rezerve mai mari, ținând cont de problemele care au existat la bănci în ceea ce privește subcapitalizarea acestora? Uh, doamna Podimata. Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule comisar, vă mulțumesc pentru uh, observațiile noastre introductive și pentru răspunsurile oferite până acum. În ceea ce privește obligațiunile, o întrebare este cât se poate de clar cum stau lucrurile în ceea ce privește situația Greciei și anume aceste CDS-uri au uh, jucat un rol foarte important în direcția înrăutățirii situației Greciei. Astfel a crescut și deficitul de concurent al Greciei. Nu a fost cauza, însă a fost un factor care a dus la înrăutățirea situației. Și aș vrea să ne spuneți câte ceva despre rolul acestor tipuri de asigurări pentru neplata creditelor. Ce, care sunt învățămintele pe care le putem trage în urma acestei situații din Grecia. Și în ceea ce privește agențiile de rating, eu sunt într totul de acord cu ceea ce ați spus, domnule comisar, că, într-adevăr, nu este o idee bună să avem o agenție europeană, însă aici nu este vorba despre o transparență mai mare, ci despre democrație și aceasta este o întrebare pe care trebuie să ne opunem. punem. Cum reacționați la așa ceva? Mulțumesc! Monsieur le Commissaire, euh, bonjour. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Ca și noastră, cred că eu trebuie să mergem spre o mai mare soliditate a sectorului bancar, să prevenim întoarcerea riscuri excesive prin crearea unor instrumente de gestiune și control. Pe acest subiect, domnule comisar, aș vrea să vă întreb în legătură cu activele toxice care sunt la originea acestei crize bancare monetare și financiare. Aceste active toxice astăzi uh, vedem că uh, instituțiile financiare se debarasează de ele. Cum se, te poți debarasa de aceste active toxice? Există un control uh, în acest sens și vreau să vă interpelez în legătură cu dificultățile majore pe care le au în continuare IMM-urile IMM pentru a obține credite, în același timp cu Uh, deși în același timp băncile fac uh, profituri de miliarde. Aș vrea să știu dacă nu ar exista o modalitate de a îmbunătăți accesul la creditare pentru IMM-uri din punct de vedere european. Vă mulțumesc. Um, thank you very much. Mulțumesc. Guna? Mulțumesc. Atunci când mă gândesc la investițiile de care avem nevoie în Europa, mă gândesc că, că este periculos să spunem că sectorul financiar este un poluator. Și dacă este să vorbim despre criză, nu trebuie să spunem că sectorul bancar, la modul general, a fost subcapitalizat. Și spun asta pentru că am constatat, am citit azi din Financial Times că președintele Comitetului de la Basel, Neural Link, a precizat că impactul noilor cerințe ar putea duce la o um, descreștere cu 1%. Și despre orice nivel vorbim, cred că este corect să spunem că acesta va fi mai mare, această descreștere va fi mai mare în Europa din diferite motive. De aceea, cum vom proceda astfel încât să obținem un studiu de impact referitor la noile reguli care ar putea afecta stabilitatea economiei noastre per total? Mulțumesc! Ford. Întrebarea mea se referă la acțiunile care au fost uh, făcute și au fost implementate acționându-se asupra rădăcinurilor care au dus la această criză. În ceea ce privește activele toxice și îndepărtarea acestora și subcapitalizarea băncilor. Sigur că băncile au fost subcapitalizate și contribuabile au trebuit să plătească mai mult. Și există aici o listă de priorități. Cedere 3 trebuie să introducă noi cerințe de capital pentru activitățile bancare, iar Comitetul de la Basel și reprezentanții acestora ne-au spus că aceste prevederi ar trebui să fie uh, implementate de la începutul astei, acestui an. Însă au fost înaintate amendamente care doresc amânarea până în 2012 sau chiar 2014 a implementării acestor reguli. Sunteți de acord, domnule comisar, că acest lucru este inacceptabil și anume să așteptăm 5 sau 6 ani după uh, evenimentul Lehman până să implementăm uh, reglementările privind aceste active uh, toxice. Mulțumesc, doamna Domenici, domnul Domenici. Bună ziua, domnule comisar ați spus că înainte de vacanța de vară veți prezenta un document privind produsele derivate și aș vrea să știu dacă acest document se referă la reglementări uh, ale CDS-urilor și ale fondurilor de stat și al raportului dintre acestea. De asemenea, vânzările în lipsă, acestea, aceste CDS-uri uh, și pe acestea doriți să le reglementați? Home straight now, Jürgen Klut. Ja, danke schön und äh, auch im Namen meiner Fraktion alles äh, Gute nochmal. Bună ziua, äh, vreau să vă felicit și eu pentru activitatea grupului, äh, activitatea noastră în numele grupului äh, meu. În ceea ce privește activitatea agențiilor de rating, avem o situație problematică în Grecia, dar și în Portugalia, Spania și Trebuie să găsim soluții și întrebarea mea este, are vreun sens, și mă interesează perspectiva dumneavoastră, are vreun sens să salvăm statele în acest fel, pentru că le tratăm practic pe niște companii. Uh, un stat nu este comparabil cu o companie din punctul meu de vedere. Are alte funcții, alte atribuții. De aceea, întrebarea mea, are vreun sens să facem așa? Poate că ar trebui să nu avem ratinguri de stat nu ar fi mai bine să le eliminăm? Uh, thank you, Udo. Mulțumesc, Udo. Domnule comisar, mult succes uh, în activitatea dumneavoastră și vă mulțumim pentru angajamentul de care dați dovadă. Două întrebări. Domnul Domenici a abordat deja problema CDS-urilor. Mie nu mi-a putut explica încă nimeni uh, de ce se pot cumpăra swap-uri, uh, swap pe risc de credit pentru anumite datorii dacă nu există credite și datorii, împrumuturi ale statului. Pentru că eu cred că aici trebuie să acționeze Europa și de aceea doresc să accentuez întrebarea adresată de domnul Domenici. Ieri uh, am avut o audiere foarte interesantă referitoare la uh, directiva cedere 4 a domnului Caras și am înțeles că reglementările, așa cum au fost ele prevăzute de Basel, nu uh, sunt încă bine conturate, pentru că există în continuare probleme mari în ceea ce privește băncile care uh, au o anumită sferă de influență la nivel local. De aceea Parlamentul European dorește să se ajungă la noi convenții care să servească mai, deservească mai bine economia decât s-a prevăzut până acum. Uh, noi am uh, examinat uh, prevederile și convențiile la care s-a ajuns până în prezent și ele nu sunt suficiente. Monsieur Barnier, bonjour. Je, vous allez dans quelques jours. Mulțumesc. Veți merge în SUA în câteva zile, veți vorbi despre produsele derivate. Mă întreb ce veți spune omologului dumneavoastră american, dacă pot să spun așa, în legătură cu nevoia de a avea un centru de compensare, o casă de compensare în zona euro interoperabilitatea acestor centre de compensare? Veți uh, susține această idee de interoperabilitate sau nu? Și vă veți declara în favoarea ideii ca acestei case de compensare situate în zona euro să aibă un control asupra ansamblului tranzacțiilor produselor derivate care are loc în Europa. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Um, there is... Mulțumesc! există anumite suprapuneri în întrebările pe care le-ați adresat și cred că aș vrea să adaug și eu una la sfârșit și anume, domnule comisar, în introducerea dumneavoastră ați spus că de fapt, ați spus că s-au făcut multe lucruri uh, pe direcția supravegherii și um, aștept se așteaptă încă un răspuns din partea Uniunii Europene. Există o dezbatere referitoare la cine se găsește în spatele crizei și cum s-a ajuns la aceasta și trebuie puse în continuare lucrurile cap la cap, însă unul dintre actorii importanți au fost băncile și pentru a putea arăta că am uh, făcut ceva pentru a uh, consolida capitalul și uh, registrele de tranzacționare, trebuie să prezentăm acțiunile pe care le facem. Îmi pare rău că trebuie să răspundeți la atât de multe întrebări dintr-o dată, însă mm. tot timpul pe care îl mai avem la dispoziție este al dumneavoastră. Je prendrai le temps, madame, de revenir, même si je ne peux pas répondre, madame la Nu voi putea răspunde la toate întrebările în detaliu, voi reveni oricum. Avem uh, întâlnirea Colegiului Comisarilor în această după masă, se întâlnește în mod excepțional uh, colegiul. Doamna Ghiuri evoca evaluarea și consecințele CRD, directivei privind cerințele de capital. E vorba de sfârșitul lui, uh, anului care vine, sfârșitul lui 2011, acesta este termenul nostru, am lansat consultarea. Voi fi sincer și atent uh, în legătură cu conținutul acestei consultări. Nu e vorba de o improvizație și nu e vorba de un exercițiu artificial. Azi dimineață am lansat o audiere publică în legătură cu sectorul asigurărilor și eu însumi m-am implicat, trebuie să vedem în ce spirit vom lansa această audiere publică și va fi la fel și pentru CRD. După cum ați spus, uh, doamna Ghiuri, dialogul cu SUA este extrem de important trebuie să nu fie bazat pe naivitate și să fie bazat, în schimb, pe încredere reciprocă. După cum ați spus, uh, calendarul să, trebuie să fie conform calendarul G20 și calendarul uh, CRD și trebuie să existe o coerență între ceea ce fac americanii și voi reveni la acest punct și ceea ce facem noi înșine. De aceea consider că această vizită pe care o fac în SUA este importantă, chiar dacă 80% dintre schimburile pe piață se fac între SUA și UE, nu ar trebui totuși să neglijăm ceea ce se întâmplă pe alte piețe, îndeosebi în Asia. S-a făcut uh, și observație în legătură cu separarea activităților în bănci, o idee înaintată în SUA. Nu avem aceeași idee în UE nu există nici aceeași abordare în SUA și în UE în legătură cu acest subiect și abordarea noastră în comisie nu merge spre separarea băncilor, ci înspre supravegherea, supravegherea globală a activității băncilor. Chiar dacă e vorba de activități diferite sub umbrela aceleiași uh, entități. Voi spune chiar că e vorba de o supraveghere dublă, o supraveghere internă, care va constitui obiectul guvernanței, corporatiste și doamna Swinburne, mă refer aici la ce a spus dumneavoastră, e vorba și de supravegherea externă de către autoritățile naționale sau europene. Deci o dublă supraveghere pentru sectorul bancar. Vă reamintesc că în Europa, în jumătate din țările noastre, țările membre ale UE, jumătatea băncilor ține de grupuri străine deci în jumătatea țărilor europene, jumătate dintre băncile care finanțează între două treimi și trei pătrimi din economie țin de grupuri bancare care nu uh, sunt ale țării respective unde este situată banca. Deci este vorba de o integrare cu consecințe sistemice transnaționale semnificative. Obiectivul nostru este, este așadar dubla supraveghere. S-a vorbit și despre expertiză nu am răspunsul în ceea ce privește linia bugetară evocată, voi reveni cu un răspuns. Vă reamintesc că noi, Comisia, acționăm și în această capacitate de consiliere expertiză independentă. Am depus jurământul ieri în fața CEJ, jurământ care mă obligă, mă ține, care este extrem de important. Trebuie să lucrăm uh, în mod independent din punctul de vedere al acordării acestei expertize. Am uh, petrecut la ASB o zi interesantă la Londra. Acolo există și capacitate de uh, expertiză. Spuneam că voi, deschide despre, voi vorbi despre capacitatea de subvenție și că voi deschide această discuție dacă uh, în acest, din acest punct de vedere în forul ASB va exista o deschidere spre progres în acest sens, atât din punctul de vedere al celor care folosesc regulile, cât și din punctul de vedere al uh, reglementării. Există posibilitatea de a consolida la modul independent, așadar, calitatea expertizei. Domnule Clinț, acest fond de prevedere, de precauție, de rezervă, dacă vreți, Am lansat-o la Madrid în cadrul ECOFIN acum câteva zile, prin intermediul unui document global care nu prezintă acest fond ca un, pe un panaceu universal. E vorba de un instrument dintr-o trusă de instrumente globală, care conține și alte instrumente în ceea ce privește supravegherea internă, spre exemplu, sau supravegherea externă. La supervision, cet établissement transfrontalier vom consolida supravegherea la nivel uh, transfrontalier, trebuie să acordăm prerogative înainte de declanșarea catastrofei pentru a interzice anumite activități, distribuirea de dividende, spre, dividende, spre exemplu. Și când uh, crește riscul în timpul procesului de supraveghere, Trebuie să permitem restructurarea unei companii înainte de catastrofă, dar pentru asta avem nevoie de bani și nu trebuie să apelăm, spuneam, în primul rând la contribuabil pentru asta. Nu pot să spun care, cât de mare va fi acest fond uh, de rezervă, cum va fi administrat. Toată lumea va participa la această dezbatere și nu pot să pretind că banii adunați, uh, după cum știe doamna Goulart, și domnul Gozes uh, anumiți, uh, anumite state membre știu deja cum vor folosi acești bani în scopuri bugetare, deci, repet, nu știu cum vor fi adunați acești bani și cum vor fi folosiți. Dar nu uh, contribuabilul trebuie să fie în prima linie a focului, deci nu trebuie să apelăm la el. Și în acest sens trebuie să luăm hotărâri în fiecare țară din UE. Doamna Swinburne, da, trebuie să mă asigur că va exista un impact coordonat al măsurilor pe care le vom lua. Da, voi fi foarte atent la IMM-uri, la consecințele măsurilor pe care le luăm noi asupra IMM-urilor. Voi face acest lucru pentru produsele derivate, protejând sectorul industrial nefinanciar. Cred că măsurile pe care le vom propune vor merge în sensul îmbunătățirii guvernanței corporatiste și cred că acest uh, pachet, partea trusei cu instrumente a prevenției, vă, acest, uh, această trusă de instrumente va fi bazată pe responsabilitate mai mare a administratorului și a conducerii și a transparenței uh, mai mari. În cadrul directivei MIFID ne vom ocupa de dark pools și nu voi face comentarii pe marginea Goldman Sachs. Justiția americană a fost sesizată în acest sens. Dacă are loc o anchetă judiciară și dacă datele acestea sunt exacte, acestea sunt scandaloase, pentru că asta înseamnă că nu există etică și morală. A fost vorba în acest caz de o inventivitate deșanțată a acestor bănci care oferă produse financiare atât de sofisticate încât uh, băncile nu mai pot administra utilizarea acestora. Asta îmi consolidează hotărârea de a soluționa uh, problema și de a obliga acești oameni să lucreze în spiritul transparenței și al controlului, chiar dacă nu au fost obișnuiți să o facă. Doamnă McCarthy, sunt conștient de diferența pe care o putem avea față de americani și față de cer de trei, sunt conștient de întârziere. Voi avea grijă să vă informez în legătură cu vizita mea în SUA, vă voi spune ce senzații am avut în urma acestei vizite, mai ales pe acest subiect, dacă există un decalaj, oricum trebuie să aplicăm normele. Doamna Podimata a menționat uh, situația Greciei, rolul agențiilor de rating și eu l-am subliniat. Și aici trebuie să existe transparență în ceea ce privește metodele folosite de aceste agenții. Și doamna Podimata, vă voi spune ce con- consecințe, ce învățăminte am tras din uh, ce s-a întâmplat. Vi l-am spus și pe 13 ianuarie când vorbeam despre produsele derivate și CDS-uri chiar înainte de criza foarte gravă a Greciei. Deci doresc să confirm că în ceea ce privește CDS-urile vom trata această chestiune în mod global în textul privind produsele derivate în iunie sau în iulie. Și, domnule Bulman, dumneavoastră m-ați întrebat vă voi spune că în octombrie vom avea un, test speci- un text specific privind CDS-urile pe datorii uh, suverane și naked short selling de asemenea. S-a evocat și problema gravă a activelor toxice și aici trebuie să asigurăm un grad mai mare de transparență. Acest, acest subiect uh, a fost tratat deja într-un document care reglementează acest lucru și activitatea băncilor în acest sens. Ca și domnul Bulman, sunt îngrijorat de IMM-uri și de finanțare și de impactul uh, regulamentelor bancare. Vom fi atenți la consecințele acestor măsuri asupra IMM-urilor. Și mai există un alt subiect care îl vizează pe domnul Bulman, finanțarea IMM-urilor care vor avea acces pe piața bursieră fie printr-o bursă dedicată special uh, IMM-urilor, fie crearea unor rețele regionale care să fie mai accesibile IMM-urilor, astfel putem accesa uh, putem asigura accesul la finanțare a, al acestor uh, IMM-uri. Să evoca și impactul măsurilor, acțiunilor. Da, vom face aceste măsurători, trebuie să și acționăm, să tragem învățăminte în acest uh, sens. Vorbeam despre Basel, despre regulamentele din domeniul uh, bancar. Sunt de acord cu analiza lui Vicky Ford. Trebuie să existe mai multă supraveghere anumite activități de trading sunt într-adevăr mai riscante, după cum ați observat, și este intenția noastră de a consolida suprave- supravegherea în acest sector. În ceea ce privește domnul Domnici și întrebarea sa, și în legătură cu Naked Short, Selling vom legifera în octombrie, în acest sens, în această dimineață am menționat de mai multe ori rolul agențiilor de rating și eu însumi am anunțat public faptul că de joi, vinerea trecută, a existat o activitate inițiată în sensul unei eventuale creări a unei agenții europene, mai ales pentru a discuta despre ratingul riscurilor suverane. Nu pot să spun mai multe astăzi, trebuie să evaluez uh, fezabilitatea existenței uh, unei astfel de agenții. Însă trebuie să existe mai multă diversitate și concurență pe această piață. Da, trebuie să avem un control mai bun asupra CDS-urile, CDS-urilor și înregistrarea trebuie să devină obligatorie, mai ales când este vorba de datoria suverană. Și, domnule Bulman, voi analiza îndeaproape propunerile care vizează ideile domnului Caras pe care le-ați menționat mai devreme. S-au evocat și structurile de înregistrare, pe de o parte, și de compensare, pe de altă parte. E un subiect sensibil cel al interoperabilității pe care trebuie să îl analizez din punct de vedere tehnic. Nu am o problemă principială în a vorbi despre locul pe care îl ocupă Uniunea Europeană în acest uh, proces al creării unor case de compensare. Acești, uh, aceleași probleme există pentru trade repositories. Europa își administrează suveranitatea și astfel există un dialog bun uh, și viabil cu Statele Unite. Voi studia această problemă a interoperabilității din punct de vedere tehnic. Avem două obiective aici. Să consolidăm securitatea, în primul rând, și stabilitatea sistemului. Și apoi să avem un nivel suficient de concurență. În ceea ce privește amplasarea acestor case, de compensare, trebuie să ne asigurăm că Europa deține mijloacele necesare de a compensa produsele derivate prin astfel de case care să fie bine supravegheate și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că avem o poziție de negociere bună cu americanii pe acest subiect. Nu am prejudecăți, așadar, uh, idei uh, fixate deja de dinainte în legătură cu aceste case de compensare. Ideea este să negociem în condiții bune și echilibrate cu partenerii americani. Deci aceste case, cred eu, trebuie să fie bine supravegheate și bine capitalizate, dacă îmi permiteți să spun asta. Și pe aceste două subiecte vom iniția o consultare publică înainte să luăm orice inițiativă. Oricum, pentru mine este un subiect central, pentru că 80% din tranzacțiile privind produsele derivate nu sunt controlate, nu sunt supravegheate, nu sunt înregistrate și nu există nici compensare. Și obiectivul nostru comun este să soluționăm această problemă. Prima condiție, prima etapă legată de responsabilitate, s-a menționat adesea acest cuvânt de către dumneavoastră, e în primul rând vorba de control și de cunoaștere. Vă mulțumesc pentru atenție și răbdare. Uh, mulțumesc, domnule comisar. Sunt uh, sigură că atunci când uh, ați fost la audiere, ați crezut că aceasta este presiunea cea mai mare căruia veți fi supus. Însă, după cum observați, noi vom avea întotdeauna foarte multe întrebări cât timp ne permite timpul. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și abia așteptăm să ne revedem. Vă mulțumesc!